Uh, uh, Doamnelor și domnilor, bine ați revenit la această ședință de după masă. Dacă ați putea să vă ocupați locurile, este o plăcere să-i urez uh, bun venit la această ședință domnului vicepreședinte și uh, comisar Joaquin Almunia. Ne bucură prezența dumneavoastră astăzi aici. Știm că nu sunteți un vizitator obișnuit, colaborăm intens cu dumneavoastră, dar uh, știți, bineînțeles, că ne interesează chestiunile referitoare la um, concurență care afectează consumatorii Știm îndeosebi uh, din uh, comunicarea referitoare la economia digitală că există trimiteri directe la chestiune, chestiuni ce țin de concurență și îndeosebi în ceea ce privește sectorul de vânzare cu amănuntul, unde apar mai multe probleme. Iată de ce suntem nerăbdători să vedem uh, care este programul dumneavoastră de lucru și care vor fi domeniile unde poate vom putea intensifica colaborarea noastră. Bine ați venit încă o dată, mă bucur că pot să vă dau cuvântul Lista este deschisă pentru acei colegi care doresc să vă adreseze pe întrebări. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc foarte mult membrilor acestei uh, comisii parlamentare, domnilor și domnilor. Aș dori să-i mulțumesc domnului președinte Harbour pentru invitația dumnealui. Cred că, în calitate de comisar pentru concurență, este prima dată când mă pot adresa dumneavoastră aici să-mi împărtășesc părerile și mă bucur acest lucru dați-mi voie să vă spun, înainte de toate, câte ceva despre um, contextul economic. Bineînțeles, situația nu este prea îmbucurătoare la ora actuală. Ne vom confrunta cu o ușoară recesiune. PIB-ul la nivel european nu se estimează că va crește. Uh, Criza afectează o mare parte a populației europene. Aproape unul din cinci din tinerii cu vârste sub 25 de ani din Uniunea Europeană este șomen și um, activitatea economică va avea de asemenea un efect negativ asupra uh, angajaților. După 5 ani e nevoie să revenim la creștere economică. Aceasta este prioritatea principală la ora actuală. Uniunea Europeană a luat măsuri uh, pentru a stabiliza o situație potențial catastrofală în 2007-2008. La vremea respectivă am încercat, bineînțeles, să stabilizăm sectorul financiar. Mai apoi, în ultimii doi ani, a devenit evident faptul că bilanțul contabil public a abordat-o cale nesustenabilă în asemenea anumite state membre. Iată de ce au fost luate măsuri uh, critice pentru a asigura viabilitatea cheltuielilor publice și pentru a păstra unitatea noastră, uniunea noastră monetară. Guvernanța economică din zona euro sprijină aceste eforturi. Uh, e vorba de măsuri cu toate necesare, care însă au presupus o reducere semnificativă în cheltuielile publice, într-o perioadă în care um, cererea externă este tot mai scăzută. Există o concluzie aproape unanimă, e nevoie de austeritate, însă aceasta nu e suficientă. La ora actuală, succesul politicilor noastre depinde de capacitatea Europei de a reveni la o creștere economică reală. Problema este de unde va veni această creștere. Nu ne putem uh, permite o strategie de creștere bazată pe politici um, scumpe și pe investiții masive. Există însă alternative. Una din cele mai eficiente alternative pentru a crește potențialul nostru de creștere costă, de fapt, foarte, puțin, foarte puține fonduri publice. Când vine vorba de completarea pieței unice, care încă este unul din uh, motoarele noastre de creștere cel mai puțin exploatate. Trebuie să completăm așadar, să întregim o piață unică de 500 de milioane de uh, consumatori, o rețea amplă de antreprenori și posibilitatea de a-i conecta pe toți. Astăzi aș dori să vă vorbesc despre felul în care politica de concurență poate elibera potențialul um, pieței unice și poate pune Europa pe drumul creșterii economice durabile. Când vine vorba de deciziile în politică de concurență, e adesea vorba de situații de a face față monopolului, dominanței sau uh, lupte uh, pentru combaterea cartelurilor. Adesea se um, consideră că deciziile noastre vin în întâmpinarea consumatorilor și promovează o mai bună folosire a fondurilor publice. E adevărat, însă e mai mult decât atât. Politica de concurență are implicații ample pentru economie și adesea vine să completeze activitatea Uniunii Europene în ceea ce privește uh, reglementarea pentru obiective ample. Legislatorii europeni um, elimină obstacolele și ridică barierele în, piața, în cadrul pieței unice. Toate acestea nu ar avea niciun efect dacă companiilor li s-ar permite să reconstruiască acele ziduri dărâmate de eliminarea unor norme. Am văzut acest lucru în repetate rânduri, în deosebi acolo unde companiile se confruntă cu uh, profitabilitate scăzută sau se confruntă cu noi concurenți. Practicile defensive pe care uh, le aplică în consecință poate afecta companiile inovatoare și în cele mai negative situații pot uh, îngreuna și încetini evoluția unei, între, unei industrii în ansamblul său. Iată de ce trebuie să ne opunem acelora care promovează o punere în aplicare mai diluată a politicilor de concurență. Aceste practici um, slăbesc eficiența economiei noastre Trebuie să luptăm împotriva practicilor anticompetitive și trebuie și împotriva protejării unor interese speciale. Aș dori acum să vă dau câteva exemple concrete pentru a arăta cum sprijinim creșterea prin activitatea noastră. Să pornim de la originea crizei în sectorul financiar. Dacă politica de concurență trebuie să promoveze creșterea, trebuie să crească accesul și um, eficiența în acele sectoare care joacă un rol fundamental. Servicii financi- serviciile financiare um, sunt cele care ușurează buna funcționare a întregii economii. De exemplu, uh, la ora actuală, serviciile de plată electronice în Europa sunt subdezvoltate. Există o necesitate în acest sens și uh, situația de față este generată într-o anumită măsură de reticență a instituțiilor financiare de a aplica practici inovatoare. În septembrie anul trecut am lansat uh, o o procedură pentru a stabili un standard de plăți pe internet. La ora actuală avem îngrijorări că procedura de standardizare nu e suficient de deschisă și transparentă, lucru care ar putea exclude o serie de furnizori inovatori de plată pe piață. Vom uh, încerca să facem ca piețele să rămână deschise, îndeoseb când vine vorba de furnizori alternativi de servicii de plată. Această, acest tip de piață este de asemenea subdezvoltată când vine vorba de plăți prin intermediul cardurilor. Împreună cu colegul meu, Michel Varnier și John Daly, am uh, elaborat un document pentru a analiza ce se întâmplă în cadrul acestor piețe la scară europeană. Rezultatul acestor consultări va determina amploarea măsurilor de reglementare care vor fi propuse și vă încurajez pe dumneavoastră, domnule președinte, să luați parte la acest proces de consultare. Avem nevoie de un amestec de măsuri de reglementare și de politici de concurență pentru a înlătura vechi practici și pentru a deschide calea pentru noi servicii paneuropene de plată în favoarea tuturor operatorilor economici. Politica de concurență promovează creșterea, eliminând obstacolele în calea creșterii. De asemenea, încercăm să ne asigurăm că piețele sunt mai dinamice, uh, sunt favorabile creșterii și sunt deschise unui număr mai mare de participanți. Nu dorim să sprijinim uh, un număr redus de mari conglomerate care se ascund în spatele unor steaguri naționale. Personal, nu, am crez, nu cred că a existat vreodată un moment în care acest model a avut succes. La ora actuală, acest model uh, este în curs de degradare în fața unui model care se bazează pe schimbare rapidă, pe flexibilitate. Dați-mi voie să vă aduc aminte de recenta interzicere a unei fuziuni între Deutsche Börse, bursa germană, și New York Stock Exchange, bursa din New York. Acest lucru ar fi generat un monopol pe piața de derivate și um, a dobânzilor europene. Cele două companii controlează peste 90% din piața respectivă la nivel global. Prețul creării unui campion european nu poate fi presupus de a lăsa un uh, conglomerat uriaș care să dicteze regulile pe piața de derivate europeană. Nu am găsit uh, nicio facilitate de pe urma acestei fuziuni care nu poate fi generat, generată pe alte căi un uh, monopol, bineînțeles, ar fi fost în favoarea celor uh, două părți implicate, însă ar fi fost în defavoarea a milioane de consumatori. Prin uh, această interdicție luptăm pentru și în favoarea consumatorilor. Sunt convins că mai mulți jucători pe piață vor face ca piețele financiare să fie mai transparente uneori simpla existența unor jucători, unui, a unui număr crescut de jucători, nu garantează liberă concurență. Iată de ce uh, veghem tot mai îndeaproape în uh, lupta împotriva trusturilor. monitorizăm de asemenea piața de derivate și în legătură cu Euribor de asemenea ne îngrijorăm că companiile ar fi putut să nu respecte regulile care guvernează eh, regulile antitrust și împotriva cartelurilor. Având în vedere importanța derivatelor și um, importanța acestor produse când vine vorba de gestionarea riscului, orice manipulare a acestor produse ar uh, presupune un cost semnificativ pentru economia europeană. Măsurile de politică de concurență sunt acolo pentru a împiedica apariția acestor situații. Mai mult ca oricând, inovația reprezintă sursă creșterii și a competitivității. Cum poate politica de concurență să ne ajută să atingem obiectivele agenței, agentei digitale și a strategiei Europa 2020? În repetate rânduri, mi-am exprimat frustrarea că revoluția digitală a Europei este mult în urmă. Colega mea, Nili Cruz, a repetat acest lucru în repetate rânduri. Comisia și-a făcut o prioritate din a elimina orice obstacole care împiedică dezvoltarea a ceea ce ar trebui să fie uh, domeniul nostru care să sprijine uh, creșterea și inovația. Liberalizarea sectorului telecomunicațiilor din 1990 și cu scăderea prețurilor aferente rămână o poveste de succes. Însă acest lucru nu ar trebui să iasă de sub controlul economic. Liberalizarea trebuie păstrată. Anul trecut, operatorul de telecomunicații dominant în Polonia a primit o amendă de 127 de milioane de euro deoarece a împiedicat uh, intrarea pe piață a concurenților. Avem la ora actuală investigații în ceea ce privește abuzuri antitrust care se desfășoară în uh, Slovacia, Portugalia, printre altele. Trebuie să continuăm pe această cale în sectorul telecomunicațiilor. Nu ne putem permite să pierdem avantajele pe care le-am câștigat, nu acum și nici în uh, anii care vin. Este un sector care continuă să fie important pentru a companiile noastre și sectorul economic în general. Iată de ce lucrăm îndeaproape cu marile companii care elaborează standarde pentru sectoarele, pentru rețelele noastre de telecomunicație. Încercăm să oferim condiții egale tuturor operatorilor economici. Dacă tehnologiile viitorului ar fi folosite uh, pentru a regresa, practic, ar genera o situație paradoxală piețele sunt uh, inovatoare atunci când sunt deschise tuturor. Iată de ce politica de concurență urmărește să asigure interoperabilitate de-a lungul unor servicii diverse. Probleme de acces și de interoperabilitate sunt strâns legate de abuzul de brevete și dreptul de proprietăți intelectuale. Am urmărit îndeaproape luptele de, în ceea ce privește brevetele purtate de diverse companii. Politica de concurență trebuie să împiedice ca brevetele să fie folosite în mod strategic pentru a pune bețe în roate concurenților. Acest lucru ar fi contrar sistemului, obiectivului urmărit de sistemul de brevete, și anume să stimuleze inovația. Iată de ce am deschis un um, proces împotriva Samsung, deoarece considerăm că acesta ar fi abuzat de brevetele pe care le deține și nu și-ar fi respectat angajamentele. Standardele sunt esențiale în această industrie, deoarece în diferite aparate pot funcționa doar pe baza unor tehnologii stabilite de comun acord. La ora actuală, pentru a construi un telefon inteligent, un smartphone, e nevoie de un număr considerant de brevete. Iată de ce cei care dețin aceste brevete dețin o putere importantă. Acea companie poate ține în șah întreaga industrie, amenințând cu eliminarea concurenților de pe piață. E o situație inacceptabilă. În această lună am primit două plângeri uh, împotriva Motorola, pe care le vom analiza îndeaproape. Aș dori să-l abordez de-a lungul uh, în cadrul discuțiilor, ceea ce pregătesc în continuare. E un, mult prea mult de vorbit, iată ce aș putea să vă dau mai târziu câteva idei. După cum vă spuneam, Politica de concurență a fost și va continua să fie un instrument cheie pentru dezvoltarea sectorului economic în Europa. Sprijinind IMM-urile și împiedicând marile companii să închidă ușa companiilor mai mici, Politica de concurență este un instrument necesar pentru măsurile de reglementare pentru a atinge o piață, a crea o piață unică funcțională. Piața unică nu va fi încheiată prin intermediul unui decret. Politica de concurență se asigură că se vor respecta normele. E un instrument eficient deoarece nu îi costă nimic pe contribuabilii europeni și vine cu rezultate concrete, nu cu promisiuni. Iată de ce politica de concurență se află în centrul oricei strategii de creștere europene. Dați-mi voie să conchid. În 2010, Mario Monti, acum primul ministru Monti, a elaborat un raport pentru comisie pentru a ne ajuta să relansăm piața unică. În acest raport, Mario Monti scotea în evidență sprijinul pentru piața unică. El scria că piața unică de astăzi e mai puțin populară uh, decât oricând, iar Europa are nevoie mai mult decât oricând de această piață unică doi ani mai târziu, cred că trebuie să ținem cont de aceste cuvinte. Ar fi un pericol să luăm calea protecționismului și apărării intereselor naționale. Progresul e în direcția contrară de-a lungul căii care permite deschiderea unor piețe bine reglementate, flexibile și care se dezvoltă rapid. Iată de ce politica de concurență este un instrument util, îndeoseb pentru companiile mici care nu au departamentele juridice pentru a se apăra împotriva practicilor anticoncurențiale. Acestea sunt companiile pe care le vor întemeia tinerii noștri și care, cărora trebuie să le acordăm tot mai multe oportunități. Vă mulțumesc! Well, thank you, Commissioner, very much indeed. Um for your... Mulțumesc foarte mult, domnule comisar, pentru acest uh, discurs uh, atot cuprinzător. Cu siguranță veți primi uh, multe întrebări. Împreună cu Mario Monti, după cum știți, comisia noastră a fost în primele rânduri ale luptei pentru promovarea și susținerea pieței unice. Noi am susținut această idee, a fost una dintre ideile noastre, de fapt, și așteptăm cu mult interes să lucrăm alături de dumneavoastră la consolidarea acestea și, de asemenea, în multe domenii în care uh, consumatorii nu sunt protejați sau sunt uh, frustrați. Acum uh, facem un studiu în legătură cu preocupările și îngrijorările cetățen cetățenilor în legătură cu achizițiile de bunuri pe internet. Avem destul de multe persoane înscrise pe lista de luare a cuvântului. Vom uh, asculta câteva întrebări din partea coordonatorilor. Mai întâi, domnul Schwab, doamna Gebhardt, doamna Rule și cred că și domnul Cojuznic. Și domnul Obermeier, fiecare uh, de la câte un grup politic, apoi uh, domnul Coferati și Cărea de Campos. Mai dorește cineva să se înscrie la cuvânt? Îi voi da cuvântul uh, domnului Schwab și apoi domnului Gebhardt. Două întrebări, după care domnul comisar va răspunde. Vă mulțumesc, domnule președinte. Domnule vicepreședinte, ne bucură prezența dumneavoastră astăzi de aici, deoarece în timpul președinției poloneze, în uh, cadrul zilei consumatorului european, am vorbit despre protecția consumatorului pe de, altă, pe de o parte și despre politica de concurență pe de altă parte. Dorința de a promova piața unică, îndeosebit când vine vorba de piața unică electronică, sprijină dezvoltarea standardizării. Suntem extrem de interesați de acest subiect. Colaborăm cu un grup uh, de lucru pentru comerț electronic, e-commerce și un coleg de la acest grup, de la acest grup uh, m-a rugat să vă întreb referitor la serviciile de plată electronice, ați, ați răspuns în parte. De asemenea, am dorit să vedem uh, care este poziția Google în acest e-commerce. Întrebarea mea însă vizează mai degrabă limitele între concesiuni și achiziții publice, pe de altă parte, uh, și prevederile legale aplicabile. Întrebarea mea este când vine vorba de elaborarea noului cadru pentru achizițiile publice, cât de implicat ați fost, dacă considerați că uh, căile de atac sunt conforme și care sunt propunerile dumneavoastră și cum evaluați propunerile făcute în domeniul concesiunilor sau dacă vedeți în, uh, consecin, în concesiuni uh, anumite căi de atac, de recurs, de, de care ar trebui să ținem cont în mod neapărat aici. Thank you very much, um, Evelyn Gephardt. Mulțumesc foarte mult, Evelyn Gerpert. Mulțumesc, mulțumim, domnule comisar, pentru prezentarea dumneavoastră extrem de interesantă ați accentuat faptul că obstacolele cu care se confruntă companiile au crescut tot mai mult, lucru care se reflectă în în uh, procesul de naționalizări și împărtășesc părerea dumneavoastră. Cred că trebuie să luptăm împreună împotriva acestui proces, e evident. În același timp, nu ați pus accentul asupra unui subiect pe care aș dori să-l subliniez eu, și anume obiect, um, piedicile cu care se confruntă companiile și anume de a folosi contextul național în favoarea lor, și anume taxa de roaming, de ce mai există pe piața unică, ar trebui să nu mai existe uh, în cadrul pieței unice. De ce există de asemenea numeroase companii care fac comerț electronic, dar care nu deservesc toți consumatorii din Uniunea Europeană. Sunt întrebări pe care ar trebui să le adresați de asemenea și întreprinderilor, companiilor și nu doar statului. Iată o întrebare pe care aș dori să o subliniez eu. Un al doilea aspect pe care aș dori să-l abordez, ați spus la începutul prezentării dumneavoastră um, Ați vorbit despre situația cetățenilor, uh, despre șomeri, și îndeoseb despre situația în care se află tinerii în ziua de astăzi. E o situație îngrijorătoare și care este evoluția acestei. Întrebarea mea, de ce există în Comisia Europeană în continuare atât de multe obstacole împotriva unei clauze sociale orizontale? astfel încât în procesul legislativ european să se analizeze și efectul legislației europene asupra vieții cetățenilor, așa cum sunt luate în considerare consecințele economice asupra companiilor și intereselor acestora. Cred că aici mai e mult de lucru și aș putea să mă gândesc la câteva lucruri în acest sens. Un al treilea aspect pe care aș dori să-l abordez, aș mai avea încă multe altele, dar nu pot să fac să, abordez, să le abordez pe toate. Ați vorbit despre brevete și ați spus că în domeniul digital dreptul uh, brevetelor poate duce la o monopolizare, lucru îngrijorător. Care e situația în domeniul uh, invențiilor biotehnologice? E o problemă extrem de delicată. Impresia mea este că se limitează tot mai mult uh, dreptul de a folosi resursele liber disponibile ale naturii. Dumneavoastră puteți interveni direct în acest uh, context, care este uh, contextul la ora actuală în ceea ce privește în, în general uh, dreptul uh, brevetelor, dacă se poate ajunge sau nu în viitor la inovație. Mulțumesc. Uh, so, Commissioner, would you like to Domnule comisar, aveți cuvântul pentru a răspunde la primele două seturi de întrebări. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând doresc să-i răspund domnului uh, Schwab. În legătură cu sistemul de plăți, uh, am spus câte ceva în uh, prezentarea mea introductivă. Ne ocupăm de acest aspect, pe de o parte prin derularea de anchete în legătură cu și cercetări în legătură cu uh, cardurile de debit și de credit. Um, studiem um, sistemele de plată alternative, încercăm să ne dăm seama dacă există bariere în calea produselor care doresc să penetreze pe această piață. Ne folosim de instrumentele din cadrul politicii concurenței uh, pentru a elimina obstacolele în calea plăților electronice și uh, în această privință lucrez îndeaproape cu comisarii Barnier și DAI. Um, S-a uh, pregătit recent un document foarte interesant în acest sens. După cum uh, am spus, am deschis și o investigație legată de eforturile de munca depusă de uh, uh, Consiliul uh, European pentru, pentru plăți. Mersi și încercăm să analizăm riscul de a crea noi bariere în cadrul sistemelor de plată care nu sunt bazate pe bănci. Acest subiect este unul foarte important, unul dintre elementele care ar trebui uh, să progreseze pentru a îmbunătăți uh, piața unică, atât în versiunile sale analogice cât și digitale. În legătură cu Google, uh, după cum știți, am deschis o anchetă, am discutat acest subiect în repetate rânduri în cadrul altor comisii. Am deschis această anchetă în noiembrie 2010, am primit plângeri și uh, le-am analizat, am analizat datele furnizate de uh, uh, petiționari, am uh, încercat să cunoaștem cât mai bine situația și voi primi în curând un raport din partea echipei care se ocupă de caz, din partea serviciilor DigiCom la sfârșitul lui martie, începutul lunii aprilie deci uh, în aproximativ o lună. Și imediat ce primesc acel raport, uh, voi lua și uh, decizii în legătură cu următorii pași de urmat. Oricum, investigația este într-un stadiu destul de avansat. Primim tot timpul informații noi și plângeri noi, plângeri oficiale sau neoficiale, sarcina care ne revine de a investiga uh, Um, cazul Google nu este una ușoară. În același timp, Google nici nu și-a oprit uh, activitatea și se transformă permanent. Deci, uh, probabil că vom reuși să tragem și câteva concluzii uh, preliminare. Dacă așa va fi, vom transmite în lunile următoare o declarație de obiecție sau ceva în acest sens. Nu vreau să mă pronunț acum, voi avea o opinie mult mai clară în aproximativ o lună, o lună și jumătate. Dar am uh, depus eforturi enorme. În legătură cu ajutorul de stat, nu am, din păcate, timp pentru uh, a face încă o dată prezentarea pe care am făcut-o la forumul uh, privind concurența organizat la Bruxelles și în alte, cu alte ocazii, însă pregătesc o revizuire a regimului ajutorului de stat. Cred că această revizuire este necesară din mai multe motive. În esență, dacă pot, uh, aș putea spune că, în câteva cuvinte, obiectivul revizuirii este următorul. Ajutorul de stat trebuie să fie folosit uh, pe cât posibil ca instrument de promovare a creșterii, de încurajare a activităților uh, orientate către creștere, care promovează creșterea în scopul protecției pieței unice protejării acesteia um, se intenționează folosirea fondurilor publice pentru a elimina uh, barierele de pe piața unică și nu pentru a le crea. Și în același timp, resursele publice trebuie să fie folosite pentru a promova creșterea inteligentă și prin inteligentă înțelegem uh, o creștere care să nu creeze, creeze dificultăți suplimentare finanțelor publice, ci chiar din contră, care să ajute statele membre, guvernele să facă economii sau cel puțin să nu facă risipă la bugetul de stat. Statele membre uh, vor avea, bineînțeles, uh, puterea de a uh, decide cum își, cum își cheltuie fondurile publice, dar trebuie să se și controleze modul în care sunt cheltuiți acești bani. Va trebui să ne controlăm mai, să ne concentrăm mai bine pe priorități. Uh, și uh, să încercăm să evităm crearea de bariere interne și risipa de fonduri. Acestea sunt obiectivele generale. Cum dorim să atingem uh, în mod concret acest uh, obiectiv? Dorim să actualizăm îndrumările, avem 47 de îndrumări diferite în legătură cu ajutorul de stat, dorim să le actualizăm și vrem să facem acest lucru în mod coerent, ținând cont de obiectivele generale și dorim să și simplificăm procedurile pe cât posibil, fără a um, face rabat în privința calității, bineînțeles. Procedurile însă sunt foarte îndelungi la ora actuală și uh, suntem obligați să acordăm aceeași atenție cazurilor, indiferent de uh, dimensiunea sau importanța lor. Același lucru uh, nu este valabil în cazul fuziunilor. Avem o procedură simplificată pentru uh, fuziunile de dimensiuni mici, care nu au uh, dimensiunile uh, necesare pentru a crea probleme serioase. În cazul ajutorului de stat, trebuie să vedem care sunt metodele de a face progrese pentru a găsi uh, o variantă mai simplă de a gestiona cazurile mai mici. De exemplu, am putea uh, avea uh, um, cazuri, reguli separate în legătură cu pragul minim și cu scutirile. Însă, conform uh, jurisprudenței Curții de Justiție, suntem obligați să tratăm toate plângerile și în fiecare zi uh, primim uh, muncă din, ca urmare a, și sunt demarate investigații ca urmare a plângerilor depuse. Deci trebuie să folosim toate căile juridice și toate criteriile jurisprudenței pentru a ne organiza mai bine eforturile, pentru a le concentra uh, în mod mai eficient pe cazurile mari, importante, așa cum am făcut recent cu serviciile de interes uh, economic general. Și, de asemenea, încercăm să simplificăm pe cât posibil uh, procedurile mai mici. Legătura între regimurile de concesiune și cele de achiziții publice În pachetul uh, adoptat uh, anul trecut, am încercat să um, conciliem uh, pe cât posibil cele două domenii. Colegul meu, Michel Barnier, a depus câteva propuneri de modificare a regulilor în domeniul achizițiilor publice. Am încercat să ne aliniem procedurile pe cât posibil cu cele aplicabile în cazul achizițiilor publice. Nu se poate face acest lucru în toate cazurile, însă uh, nu putem pleca de la premisa că pentru că a avut loc o uh, licitație publică, în cazul respectiv nu s-a acordat ajutor de stat. Însă putem uh, simplifica și putem să ne coordonăm mai bine procedurile. Domnei uh, Gebhardt îi voi răspunde că barierele din uh, piața internă digitală sunt încă prea înalte. De ce? Uh, ei bine, în anumite cazuri, din cauza barierelor de reglementare și uh, dumneavoastră vă revine sarcina de a le elimina pe acestea, noi am avut inițiative, dar uh, uh, politica de concurență nu are treabă cu regulamentele. Dacă regulamentul creează bariere, dumneavoastră sunteți cei care trebuie să le eliminați. În anumite ocazii putem, în anumite cazuri putem interveni și chiar o facem cred cu tărie în uh, o combinarea uh, optimă între uh, aplicarea regulilor concurenței și um, a regulamentelor. Ambele voleuri, ambele um, fațete sunt necesare. Putem rezolva anumite probleme prin instrumentele de concurență, însă nu pot rezolva cu aceleași instrumente problemele din, de pe piața telefonii mobile, de exemplu și Nelly Cruz, la rândul ei, nu poate rezolva toate problemele prin regulamentele pe care vi le trimite dumneavoastră și Consiliului. Trebuie să cooperăm cu toții. Drepturile de proprietate intelectuală reprezintă o problemă foarte spinoasă, o barieră dificilă, o problemă foarte serioasă legată de drepturile de autor și noi trebuie să ne inovăm uh, și să ne schimbăm mentalitățile. Nu putem uh, trata drepturile de proprietate intelectuală în era digitală în același mod în care am tratat aceste probleme în era analogică. Putem, într-o anumită măsură, să folosim instrumentele de care dispunem pentru a proteja drepturile inovatorilor și creatorilor. Să protejăm creatorii, dar în alte cazuri trebuie să găsim metode noi de a atinge aceleași obiective, pentru că internetul a schimbat regulile jocului și noi trebuie să ne ridicăm la înălțimea acestor schimbări. În legătură cu clauza socială, eu sunt pentru. Știu că aici, în această sală, colegii dumneavoastră din grupuri politice diferite la uh, comisie și la Consiliu, oamenii pot avea alte opinii, dar eu unul sunt pentru și aștept cu nerăbdare să uh, obținem și o majoritate în această privință. În privința brevetelor, nu înțeleg ce um, vreți să spuneți prin protecție pentru invenții biotehnologice, dacă aceasta a fost întrebarea dumneavoastră, dacă am înțeles eu bine întrebarea noastră. Uh, ne ocupăm de problema brevetelor în sectorul IT. E vorba de brevete mm, uh, standardizate. Există un risc major de abuz de putere de piață din partea deținătorilor de brevete care folosesc uh, aceste brevete pentru a-și executa silit uh, concurenții. În anumite cazuri, chiar dacă un brevet nu este inclus oficial într-un standard, el este necesar pentru funcționarea unui anumit dispozitiv sau software. Și trebuie să rezolvăm această problemă și ne ocupăm de ea. Ne ocupăm de problema brevetelor și în domeniul farmaceutic după ce uh, S-a adoptat în 2009 un regulament în acest sens, am urmărit mai multe cazuri de antitrust și uh, am uh, căutat legăturile dintre companiile generice și uh, creatorii patentului, brevetului. Am încercat să identificăm comportamentul inadecvat în rândul companiilor uh, de medicamente generice. Trebuie să monitorizăm uh, cu multă atenție această posibilitate de abuz de putere de piață. În același timp, trebuie să fim foarte atenți să nu uh, eliminăm stimulentele pentru inovare, pentru că brevetele sunt, reprezintă pentru creatori un stimulent uh, și un factor foarte motivant. Dar ca în orice există și limite, pentru că abuzul de drepturi ale deținătorului de patent, de brevet, poate uh, duce la consecințe negative asupra multor părți. Mulțumesc foarte mult pentru că ați răspuns la aceste întrebări. Uh, mai avem, cred, un sfert de oră la dispoziție. Mai am șase vorbitori care doresc să vă adreseze întrebări. Vom uh, asculta trei intervenții din partea uh, a trei grupuri politice. Îl voi adăuga listei și pe domnul Baltasari. Doamna Rule, domnul Cozusnic și domnul Obelmaier. În prima rundă, vă rog să aveți întrebări scurte. Și vă rog să aveți o singură întrebare, dacă se poate. Dar vă las totuși libertate. Apoi domnul Coferati, profesorul în Corea de Campos, domnul Vilan și domnul Patasari și atât încheiem. Doamna Rule, aveți cuvântul. Viele haben meine Vorgänger gesagt. Da, uh, antevorbitorii mei au abordat deja multe aspecte, iată de ce am să fiu sucintă. Aș dori să abordez doar un aspect și anume sistemul de plată pe internet. Trebuie să fim atenți dacă e vorba de un eșec al pieței sau de, de o distorsionare a pieței. Important este, bineînțeles, importantă este și încrederea iar dumneavoastră nu are și foarte clar acest lucru. Sistemele acestea de plată vor fi folosite doar atunci când va exista mai multă încredere în funcționarea acestor sisteme. Și cred că acesta este un element care joacă un rol important în ceea ce privește cetățenii. Și anume, aici nu este oferită suficientă siguranță. O altă întrebare care vizează subvențiile din partea statului este, într-adevăr, justificat când spuneți că trebuie să justificăm micile subvenții, să le gestionăm altfel decât marile um, subvenții. Mario Monti a scos în evidență și în alte studii că, îndeosebi când vine vorba de uh, subvențiile naționale, se generează proceduri birocratice inutile care trebuie simplificate urgent. Întrebarea mea este dacă puteți descrie mai îndeaproape Îndoseb când vine vorba de micile subvenții, cum se va ajunge la o simplificare? Uh, thank you very much. Uh... Mulțumesc foarte mult, domnul Cociusneg. Eu, Mr. Chairman. Mulțumesc, domnule președinte. O să vorbesc în limba lui Cervantes. Domnule vicepreședinte, din punctul de vedere al pieței interne și al protecției consumatorilor, uh, Michel Barnier și Joaquin Almunia lucrează în perfectă armonie și salutăm ceea ce uh, și de asemenea și uh, domnul John Daly lucrează în perfectă armonie și salutăm acest lucru. Dar vreau să mă refer la ce ați spus mai devreme. Ați spus că trebuie să căutăm resurse și vorbesc din punctul de vedere al grupului meu politic. Aș vrea să știu dacă există vreo garanție din partea Comisiei și vă întreb pe dumneavoastră în calitate de vicepreședinte al Comisiei, există vreo garanție că nu veți uh, emite legislație pentru a introduce noi taxe europene. Mulțumesc, felicitări pentru spaniola excelentă, domnul Obermeier. Vă mulțumesc, domnule președinte. Mă voi adresa direct domnului vicepreședinte în ceea ce privește dreptul privind cartelul. În 2012 Comisia a anunțat că va crea un instrument juridic pentru a face față plângerilor, lucru care va avea o importanță deosebită în ceea ce privește cetățenii privați. Aceștia, dacă vor dori să aibă acces la documente, vor putea face acest lucru în baza programului și um, la ora actuală există incertitudine juridică în Europa. Cred că se va ajunge la o diminuare a importanței acest uh, aspect Fără o reglementare, știm cu toții că se va ajunge la o fragmentare juridică în Europa, deoarece se va trimite, se va face o trimitere la uh, instanțele judecătorești naționale care vor decide. Vom ajunge așadar la o situație incomodă și mă tem că atunci când vine vorba de acele centre de compensare uh, um, ar putea să reprezinte o soluție pentru a gestiona această situație neplăcută. Întrebarea mea este dacă putem face ceva um, care este statusul activității comisiei, care este calendarul, în ce direcție ne îndreptăm. Mulțumesc. Uh, uh, președinte, mulțumesc pentru aceste întrebări. Domnule comisar, aveți cuvântul. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Din moment ce mi s-a pus o întrebare în spaniolă, o să vă răspund în spaniolă, care este limba mea, limba mea maternă. Sistemul de plăți și sistemul care ar trebui să suscite încrederea utilizatorilor e o chestiune extrem de importantă și asta are o legătură strânsă sau poate nu chiar atât de strânsă cu politica de concurență, însă e o problemă importantă. Nu neg acest lucru și nu pun asta sub semnul întrebării. Sunt de acord cu dumneavoastră de fiecare dată când uh, plătim ce pe internet cu o carte de credit sau cu o carte de debit, uh, avem așa un dubiu, ne punem întrebarea, oare și o teamă, cineva ar putea să utilizeze datele noastre într-un mod incorrect. Uh, până acum eu personal n-am avut niciun fel de astfel de experiențe negative. Întotdeauna au făcut uh, plățile așa cum trebuiau făcute și nu am uh, folosit niciodată, nu s-au folosit niciodată datele mele în alte scopuri. Așadar, eu am din ce în ce mai multă încredere în acest sistem, însă dacă ar fi posibil să îmbunătățim și mai mult lucrurile, de ce nu? pentru că este clar mijlocul de plată al viitorului, fără niciun dubiu. Din ce în ce mai mult uh, uh, plățile electronice vor înlocui plățile, plățile cu uh, bancnote și din ce în ce mai mult vom utiliza mouse-ul calculatorului pentru a face plăți și asta poate va crește și consumul. În ce privește întrebarea, cealaltă întrebare a noastră, așa cum am spus mai devreme, nu putem să amânăm sau să ignorăm plângerile uh, care sunt introduse în ce privește uh, datoriile uh, statelor. Sigur că trebuie să luăm în considerare toate acțiunile, dar trebuie să ne gândim să simplificăm la maxim procedura de analiză a acestor ajutoare de stat de dimensiuni mici. Sunt măsuri care au fost deja adoptate în trecut, există uh, o regulă de minimis, care deci practic stabilește un nivel sub care nu se mai consideră că e ajutor de stat dacă e o sumă foarte mică și desigur mai există și reforma ajutorilor de stat la care m-am referit și am dorit să ridicăm acest nivel minim. Încă rămâne să hotărâm la ce nivel uh, vrem să ne plasăm și de asemenea să există o, o exceptare pe categorie generală care să permită Uh, să nu mai fie nevoie să se notifice ajutoarele, chiar dacă s-ar putea să fie vorba de ajutoare în sensul tratatului. Astăzi, 4, 80% din uh, ajutoarele de stat pe care le știm, de care suntem informați, sunt percepute prin intermediul programelor naționale, deci nu le analizăm individual. Noi analizăm programul național și Cred că acesta e metoda pe care trebuie să o continuăm. Pe de altă parte, trebuie spus că este necesar să întărim controlele ex post asupra modului în care se primesc ajutoare prin intermediul acestor programe naționale. Cred că pe baza acestor principii și acestor formule vom fi capabili să îmbunătățim sistemul de ajutoare și cred că este necesar să mergem în acest sens uneori uh, uh, ancheta asupra unui ajutor de stat concret uh, poate dura foarte mult. Statele membre vizate, interlocutorii noștri așadar, privesc într-un anumit fel Comisia, spunând că serviciile Comisiei care se ocupă de concurență consacră mult prea mult timp acestui exercițiu de verificare și adesea eu le răspund că nu e vina noastră a serviciilor comisiei. Nu noi suntem cauza, ci dumneavoastră, statele membre, pentru că nu furnizați toate informațiile necesare pentru ca noi să luăm o decizie sau furnizați aceste informații cu întârziere. Uh, și nu putem să cerem uh, să se respecte aceleași termene legale ca în cazul uh, fuziunilor, de exemplu. Dar noi dorim ca respectarea acestor uh, termene de transmitere a informațiilor, a datelor să fie o realitate. În ce privește fiscalitatea, ați vorbit de un nou impozit. Bine, noi avem multe competențe la Comisia Europeană, dar nu avem această uh, competență și deci nu putem noi să hotărâm noi impozite. Asta puteți să fiți siguri. Uh, în schimb, putem să recuperăm bani publici care au fost prost utilizați sau Uh, și să aducem uh, bani la uh, trezoreria publică. În 2010 am prevăzut amenzi de 3 miliarde de euro în 2010, în 2011, suma va fi mai mică, cu o serie de decizii mai puțin importante în acest sens de amendă, dar deciziile pe care le-am luat implică niște amenzi ceva mai mici. Nu aș putea să vă spun cifra totală pentru 2010, 11, dar uh, dacă ne uităm la deciziile de amendă, la hotărârile de amendă, cred că nu, nu sunt uh, comparabile cu sumele care vin din impozitul pe, pe venit. Uh, în niciun caz nu ar putea să umple cuferele statului. În ce privește amenzile, Comisia este cea care le impune, însă statele membre sunt cele care le primi, primesc. În ce privește ajutoarele de stat, dacă ele sunt acordate incorrect, ele trebuie să fie uh, rambursate statului membru care le-a acordat uh, în mod incorrect. Așadar, cumva contribuim și noi la veniturile bugetare ale statelor membre. Oricum, contribuim la asta. Un alt subiect care a fost uh, abordat și foarte important, Comisia a prevăzut reguli de acces la documente, reguli foarte deschise, foarte generoase, oricum mult mai deschise decât ale altor instituții, și recent am discutat cu serviciile Digi Competition în legătură cu cerere de documente și conform propriilor noastre reguli, Trebuie să comunicăm mult mai multe informații parlamentelor naționale uh, decât face, de exemplu, Banca Centrală Europeană sau alte instituții care au de asemenea reglementări în ce privește comunicarea informațiilor, inclusiv în ce privește petițiile uh, transmise Parlamentului European. Așadar, există informații care sunt transmise inclusiv Parlamentului European și Parlamentelor Naționale. Însă, dacă se trece dincolo de o anumită limită, anumite secrete nu sunt respectate, secrete comerciale și secrete uh, ale companiilor, așadar. Deci trebuie să evităm să uh, încurajăm, sigur, cooperarea uh, în ce privește lupta împotriva cartelurilor, de exemplu, dar există niște limite peste care nu putem să uh, trecem pentru a uh, respecta și exigențele în materie de comunicare și de transparență, pentru că până la urmă trebuie să înțelegem că aceste informații nu sunt proprietatea noastră. Pentru a încheia, în unele domenii există anumite progrese către o mai bună convergență a sistemelor de procesare și a sistemelor uh, judiciare, de asemenea. Așadar, uh, se evită în acest fel ca unii să-și aleagă cea mai avantajoasă jurisdicție, să facă turism uh, legal, cum se spune. De exemplu, dacă există o problemă de concurență, Uneori, autoritățile naționale în domeniul concurenței funcționează foarte bine și asta permite, ne permite să nu mai trebuiască să ne să prezentăm uh, anumite informări în ce privește fuziunile, de exemplu. Deci sunt cazuri în care autoritățile naționale pot să se ocupe de aceste chestiuni și, cum spuneam, avem colaborare cu unele dintre statele membre pe această temă, o colaborare foarte bună. În ce privește aplicarea regulilor uh, privind uh, concurența publică, asta uh, ne privește și pe noi și pe autoritățile naționale și mai există și implicații private în ce privește compensarea celor care au fost victime ale încălcărilor legislației privind concurența. Aici trebuie legiferat și Parlamentul European, cred, luna trecută sau chiar în această lună, a, a, a adoptat o rezoluție privind acțiunile colective și asta va contribui la compensarea, cum spuneam, acestor persoane sau companii afectate. Deci trebuie ținut uh, cont și de aceste acțiuni colective, pentru că acesta este sensul în care merge rezoluția Parlamentului și trebuie văzut cum se definește în practică acest angajament. De altfel, Serviciile mele uh, de la Comisie vor prezenta o inițiativă legislativă Parlamentului și Consiliului, Consiliului privind uh, o aplicare privată a dreptului în domeniul concurenței, privind uh, pagubele și despăgubirile ca urmare a încălcării principiilor concurenței. Președintele, dragi colegi, mai am patru nume pe listă. Comisarul este de acord să mai rămână puțin, dar vă rog în acest moment am pe domnul Caferati, domnul Corea de Campus, domnul Bile și domnul Baldasare. Vă rog să puneți o întrebare scurtă fiecare și după aceea domnul Amani, pentru că și doamna Comi este aici alături de noi, uh, dorește să ne vorbească despre pachetul uh, de, privind standardizarea europeană. Așadar, domnul Coferati, o întrebare, vă rog, și ceilalți la fel, câte o întrebare, pentru că nu mai avem foarte mult timp. Mulțumesc, domnule președinte. O întrebare directă Uh, sper să nu vă supărați. Domnule comisar, ați început să ne spun discursul noastră vorbind despre situația economică dificilă din țările europene și că ne apropiem de recesiune și ați încheiat cu cuvintele președintelui uh, de Consiliu Mario Monti, prim-ministrului Mario Monti, privind nevoia de a avea o piață unică mai puternică decât cea pe care o avem acum și uh, să crească atenția cetățenilor europeni asupra acestui, acestei teme. Eu am senzația că atunci când economia merge prost, munca noastră devine mai dificilă, pentru că toate corporațiile, monopolurile uh, devin și mai rezistente uh, și într-o fază de lipsă a creșterii economice încearcă să se apere și să supraviețuiască. N-ar fi oare Tocmai din acest motiv n-ar fi necesar un efort extraordinar din partea Comisiei în această activitate? Ar fi nevoie așadar de acest efort pentru a găsi resurse și pentru a da un semnal veritabil uh, pentru creștere economică într-o tradiție keynesiană, pentru că altfel sarcina noastră va fi și mai complicată there was a definite sting in the tail to your question. Uh, um, Interesantă întrebare, domnul Corea de Campos, acum. Uh, mă, muito, muito agradeço o facto de ter referido... Mulțumesc, uh, domnule președinte. În ce privește acțiunile colective, ați vorbit despre aceste acțiuni colective și ați vorbit și de pregătirea unei legislații privind uh, uh protecția datelor private uh, Uh, și a, armonizarea uh, acestei colectări cu datele privind uh, concurența. În ce privește, de exemplu, companiile naționale de telecomunicații, acestea sunt considerate foarte valoroase de către Comisia Europeană și în țările membrele sunt considerate un bun strategic și e dificil să convingi un cetățean de faptul că atunci când uh, se formulează anumite acuzații împotriva acestor tele, uh, operatori de telecomunicații că e vorba de un comportament de-a dreptul uh, infracțional. Pentru că e vorba adesea de monopoluri, dar trebuie să acționăm împotriva acestor monopoluri. Așadar, Asta e întrebarea mea. Fragilitatea în domeniul, fragilitatea autorităților din domeniul concurenței e o problemă. Ce putem face pentru a întări aceste autorități naționale, în general și mai ales în cazul uh, domeniului telecomunicațiilor? Președinte, mulțumesc, domnul Adam Bill. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Domnule comisar, aș vrea să mă întorc la problema plăților și uh, taxelor uh, care uh, trebuie plătite atunci când folosești cardul de credit. Uh, Banca Centrală Poloneză a publicat un raport de, în legătură cu taxele uh, interbancare și în țara mea ele sunt duble față de media europeană și uneori pot fi chiar de 8 ori mai mari decât în alte țări europene. 1,6% din valoarea tranzacției se plătește ca taxă la orice tranzacție Visa. În, în alte țări europene este 0,72%. Nu înțeleg de ce în țara mea aceste taxe sunt atât de mari. Unii uh, proprietari de magazine spun că aceste valori ridicate descurajează consumatorii să plătească cu cartea de credit. Prin urmare, aș vrea să mă refer la ce ați spus în octombrie, la diferențele acestea, de, diferențele acestea între ta, um, taxele interbancare și diferențele între statele membre. Întrebarea mea este, aveți de gând să acționați în vreun fel uh, din punct de vedere al reglementării în acest mandat? Poate v-ați, uh, ați avut discuții cu uh, companiile de carduri, dar deocamdată văd că nu au avut prea mare efect. Deci vreau să știu ce părere aveți. Mulțumesc. Mulțumesc și în fine, domnul Baldasari. Mulțumesc, domnule președinte, fiind ultimul, o să vă respect indicațiile și voi fi scurt. Domnule comisar, în ce privește transparența reglementării uh, deci proiectelor publice, mai ales uh, a celor realizate cu finanțare comunitară, uh, este esențială pentru concurență în special. Totuși, multe întreprinderi au dificultăți în ce privește participarea la Uh, programe publice, mai ales în noile țări care au aderat la uh, Uniunea Europeană. Și vorbesc aici de faza de adjudecare a proiectelor. De exemplu, uh, sunt profesioniști care nu sunt rezidenți în țările respective și nu reușesc să-și înscrie societăți, companii Uh, în țările respective și sunt uh, licitații care sunt anulate și asupra cărora Uniunea Europeană nu, face, nu poate face multe lucruri pentru că totul e de competența statelor membre. Totuși, uh, având în vedere că multe dintre aceste proiecte sunt finanțate cu bani din obiectivul 1, obiectivul de convergență, mi se pare o chestiune extrem de importantă și aș vrea să știu părerea dumneavoastră. Vă mulțumesc. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Dar fiindcă două persoane au vorbit italiană și o a treia a vorbit portugheză, eu să vorbesc în spaniolă. În ce privește creșterea economică? Unde e creșterea economică? Asta e întrebarea, nu-i așa? Asta este cea mai importantă întrebare. Sper că e o întrebare pe care Consiliul va continua să-și o pună este adevărat că ajustările bugetare sunt uh, extrem de necesare în multe țări. E adevărat că și înainte de criză potențialul de creștere al economiei europene era foarte scăzut și acum, ca urmare a crizei sau în timpul crizei, el a scăzut și mai mult. Așadar, va trebui să creștem acest potențial prin reforme structurale. E adevărat că sistemul uh, financiar are multe dificultăți, parțial din cauza crizei și parțial ca o consecință a unei a doua crize, și anume criza datorilor suverane. Prin urmare, nu putem uh, avea încredere în faptul că sistemul financiar își va îndeplini întregul potențial de finanțare al economiei reale în următoarele luni. Va trebui să își întărească baza de capital și să-și reducă gradul de îndatorare. Deci, financiar vorbind, suntem într-o situație complicată. Dar avem nevoie de creștere, pentru că fără creștere nu vom putea să stimulăm sectorul financiar ca și să vedem roadele creșterii economice. Întrebarea care se pune este de unde va veni această creștere? Din mai multă încredere? Da, cu siguranță. Cu cât există mai multă încredere în operatori economici, în investitori, cu atât economia va crește mai ușor, dar asta nu e singura condiție. De asemenea, Există și răspunsul tradițional că avem nevoie și de o cerere externă ca să, să se refacă economia. Și să nu uităm că sunt alte economii în lume care cresc mai rapid decât noi Asta poate, înseamnă că și creșterea va, și cererea va crește și asta ar fi bine pentru noi. Însă, cred realmente că instrumentele uh, politicii de concurență pot fi folosite pentru a crea condiții mai bune pentru inovare uh, și asta sigur că va reduce barierele în calea creșterii economice, va ajuta piețele. Asta e adevărat, dar nici asta nu e suficient cred că trebuie să folosim piața noastră internă la maxim și piața internă își va îndeplini întregul potențial dacă, înainte de toate, eliminăm toate barierele în calea uh, comerțului, pe piața serviciilor, de exemplu, lucru pe care l-am discutat și dacă facem progrese și pe piața uh, digitală, unde de, abia ce am început să eliminăm aceste bariere, dar evident avem nevoie și de cerere. Și dacă cererea externă nu este suficientă, atunci trebuie să discutăm ceva și ăsta nu e un răspuns ortodox, ca să spun așa, dar am mai spus-o și o repet. Aceste economii care sunt parte a pieței interne uh, Trebuie să vedem și să discutăm cum vom reuși să creștem cererea internă care există în aceste economii. Dacă nu reușim acest lucru, nu o să avem suficientă creștere economică. Asta este răspunsul meu scurt, la, succint, la întrebarea dumneavoastră specifică. Domnului Corea de Campos îi răspund că da, trebuie să întărim concurența și mai ales în cazul specific al Portugaliei, cred că aceasta este una dintre recomandările făcute de așa numita Troica, Sigur, nu e singura țară, Portugalia, care are nevoie de asta. Există alte țări uh, care au primit recomandări în cadrul semestrului european și aceste propuneri sunt similare, iar în comisie, încă din 2004 noi uh, acționăm în cadrul uh, rețelei europene pentru concurență avem această cooperare între Comisie, autoritățile naționale, cele 27 de autorități naționale și asta întărește, întărește pe toată lumea. Cred că este un model pe care ar trebui să-l analizăm, să vedem dacă ne putem uh, referi și la alte tipuri de instituții la nivel european sau la nivelul statelor membre. Instituții care poate acum nu cooperează suficient și nu uh, folosesc la maxim experiența acumulată, experiența noastră comună. Când ne întâlnim și discutăm cele mai bune practici, obstacole cu care ne confruntăm, învățăm unii de la alții și asta ne întărește pe toți. Când cooperăm la, în rezolvarea unor probleme concrete, asta se întâmplă nu doar în Uniunea Europeană, cooperăm și cu autoritățile americane sau coreene, și atunci când rezolvăm probleme de concurență la nivel global, beneficiem cu toții. Este adevărat că în uh, actualul climat nu e plăcut să le spunem celor care ar trebui să cheltuiască mai mulți bani ca să-și întărească autoritățile în domeniul concurenței. Dar cred că atunci când vedem că oamenii se ascund cumva în spatele unor uh, reduceri bugetare pentru a reduce și uh, alocările pentru autoritățile de concurență, ar trebui să le arătăm cartonașul roșu, pentru că asta va împiedica economiile lor să profite de condițiile necesare pentru a uh, reduce criza. În ce privește aceste taxe la tranzacțiile cu cardul, am uh, dat un exemplu în câteva intervenții publice din acest punct de vedere pe acest subiect privind sistemul de plată la nivel european. Folosesc exemplul Poloniei și spun că în Polonia e cea mai mare taxă. Deci Polonia e cea mai scumpă uh, țară din acest punct de vedere al tranzacțiilor cu cardurile. Uh, ne ocupăm de o parte a problemei și anume cu cazul Mastercard, uh, care e în tribunal și cazul Visa a fost parțial închis, dar o parte din el încă a rămas deschisă și avem de-a face cu așa numitele MIF-uri, uh, taxele de, de transfer multilaterale, adică acele taxe uh, pe care companiile de carduri de credit sau de debit le iau de la uh, utilizatori, dar și de la comercianți. O parte a acestor taxe sunt stabilite de către emițătorii uh, cardurilor de credit sau de debit și nu e o problemă de concurență la nivel european. Uh, deocamdată știu că uh, au existat cazuri, uh, dosarea care a fost deschisă de autoritățile naționale împotriva acestor bănci, care într-un anumit stat membru au stabilit niște taxe foarte, foarte mari sau au creat un fel de monopol, sau au înțeles să stabilească cu toții aceleași taxe înalte. Aici vorbim de cazuri de protecția consumatorului. În alte situații e vorba de probleme de concurență, dar când e vorba de protecția consumatorului, asta nu e de domeniul meu, însă e o problemă reală și pot să vă spun și cred că nu e prima dată când vorbesc în public despre asta. Există unele inițiative de a crea, crea niște jucători alternativi în sistemul european de plăți și una dintre inițiative are un nume european foarte, foarte cunoscut. Deci, prima afacere ar fi foarte atractiv, dar când m-am uitat la condițiile pe care le propuneau ca o alternativă, ca o schemă alternativă de plată sau un sistem alternativ de plată, am constatat că taxele pe care le cereau ei erau mult mai mari decât cele actuale ale companiilor tradiționale, să le spunem așa. Și am spus, mă scuzați, am uh, foarte mult respect pentru acest, uh, uh, pentru numele acestei persoane europene pe care o folosiți ca să vă prezinte, să vă reprezinte uh, programul, dar ar trebui să veniți la mine cu taxe mai mici, nu cu taxe mai mari. De ce ar trebui să pro- promovez eu un sistem cu taxe și mai mari decât cele care există deja. Nu, asta e treaba mea. Treaba mea este să cer tuturor să-și reducă taxele. Încercăm să înțelegem care e nivelul adecvat de taxe și nu e deloc ușor. Lansăm niște studii, acum nu e ușor, încercăm. Încercăm să, să determinăm care este nivelul adecvat și uh, la, final, la finalul acestei discuții dificile și aceste analize dificile, poate într-o zi va trebui să uh, ajungem la concluzia că e nevoie de o reglementare. Poate. E o întrebare care nu a fost ridicată doar aici în Europa, ci și în America. Uh, legea Dodd-Frank are unele prevederi uh, de reglementarea acestor chestiuni. Și asta a creat foarte multe reacții supărate de la unele bănci, dar e o problemă foarte importantă pe care trebuie să o discutăm. Și fine, discriminarea prin achiziții publice. Aici sunt cazuri care ar trebui rezolvate cu instrumentele pieței interne. interne. E o chestiune de respectare sau nu a reglementărilor și colegul meu, Michel Barnier și Digi Market ar trebui să deschidă proceduri de încălcare a tratatului dacă regulile de uh, achiziții publice nu sunt uh, implementate. Domnule vicepreședinte, vă mulțumim foarte mult uh, pentru participarea dumneavoastră. E prima dată când mergi la comisia noastră, ar fi trebuit să spun acest lucru. Și ați văzut cât de interesat suntem, v-am ținut peste program și ne va face mare plăcere să vă invităm și altă dată, că avem multe probleme, inclusiv una pe care voi, o voi uh, menționa uh, separat și anume aplicarea unor excepții de bloc la uh, tranzacții comerciale, dar m-am abținut să pun această întrebare, dar o să o păstrez pentru următoarea noastră întâlnire. Vă mulțumesc foarte mult și cred că meritați aplauzele noastre. Uh, so, ladies and gentlemen, um, I apologize to uh, our hard-working rapporteur. Îmi cer scuze, doamnelor și domnilor, uh, că am făcut-o pe Lara Comi să aștepte atât de mult, dar sunt convins că vom avea timp suficient la dispoziție în cursul după amiezii o vom uh, invita acum să deschidă discuția referitor la amendamentele aduse la, pro, la proiectul de raport, uh, foarte important referitor la standardizarea europeană. Am să o invit pe Lara să ne vorbească despre amendamente și uh, reacția inițială la aceste amendamente. Cred că majoritatea raportorilor din umbră sunt aici. Nu știu dacă domnul Kreutzmann vorbește numele domnului Manders. Uh, ați revenit uh, din uh, exilul dumneavoastră la Comisia de Industrie. Doamna Rulă e aici, domnul Dion nu e aici, domnul Cosman, a, din păcate, nu e aici, domnul Sabini nu e aici. O salut pe doamna Liliana Briefman și pe doamna Weissenhorn experții principali ai comisiei referitor la această propunere. Cred că doamna Thompson de la Consiliu e aici. Nu o văd, nu știu exact. E aici? Nu? Da? Ah, e domnul Thompson. Îmi cer scuze, spune domnul președinte. Uh, vă uh, vom invita de asemenea să luați cuvântul dacă doriți. Prin urmare, doamna Comi, cum vi se pare aceste amendamente? Vă dau cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să vă, să vă cer scuză, deoarece nu am avut suficient timp la dispoziție. voi vorbi ceva mai mult decât mă așteptam, deoarece există o serie de amendamente importante care um, au un impact major, iată de ce mă voi întinde pe mai mult timp decât uh, uh, mă așteptam. Vom evalua amendamentele până pe 21 martie. Astăzi s-a votat în cadrul comis- Comitetului de Industrie. Vă mulțumesc în primul rând pentru că ați înaintat amendamentele. Sunt într-adevăr concentrate și țintite pe ceea ce dorim să facem aici. Le-am analizat în de aproape și mă bucură să spun că într-adevăr ne oferă o imagine de ansamblu referitor la toate pozițiile și interesele în joc aici ne îndreptăm în sfârșit înspre un punct de concluzie, cu toate că am demarat activitatea în urmă cu ceva vreme. Lucrăm la amendamentele principale, deoarece cu toții dorim să progresăm. Cooperez cu raportorii în umbră pentru a identifica acele soluții agreate de toți, unde e posibil. În același timp dorim să ținem cont de interesele consumatorilor și industriei din Europa. Am urmărit îndeaproape ce se întâmplă la Consiliu, deoarece eu și sunt convinsă că to- cu toții dorim să, ca acest raport să fie adoptat la prima lectură. Am să trec prin uh, toate amendamentele, nu toate 225, evident. Am să încerc să le grupez. În primul rând, uh, domeniul de aplicare. În uh, activitatea mea de elaborare a raportului, am încercat să, împreună cu Consiliul, să nu limităm domeniul de aplicare. Am înaintat un amendament în ceea ce privește considerentul privind profesiile. Rog Comisia să țină cont de natura intelectuală a acelei activități. Am analizat de asemenea posibilitatea de a elimina o serie de profesii din domeniul de aplicare a legislației. Este un subiect pe care trebuie să îl analizăm mai îndeaproape. Iată de ce nu doresc să limităm domeniul de aplicare și vom răsa la latitudinea Comisiei să decidă și să evalueze fiecare caz individual în urma consultării părților interesante. Am primit numeroase amendamente din partea colegilor uh, din numeroase grupuri politice care doreau să elimineze o serie de sectoare, de exemplu sectorul medical. Nu cred însă că putem uh, elimina sectoare sau profesii individuale. Nu dorim nicio eliminare concretă, însă am dori um, să deținem un instrument care să ne permită să limităm oarecum sectoarele incluse. În al doilea rând, în ceea ce privește definițiile, s-au făcut o serie de propuneri pe care le apreciez, deoarece presupun o îmbunătățire la varianta inițială. Sunt însă îngrijorată când vine vorba de recunoașterea calificărilor profesionale. Nu sunt de acord cu amendamentul 122, deoarece standardele trebuie să fie întotdeauna, să aibă un caracter voluntar, nu au un caracter obligatoriu, doar uh, legislația are caracter obligatoriu. Iată de ce nu dorim să vorbim despre acest lucru în definiția standardelor, deoarece standardele au un caracter voluntar. Dați-mi, vă, vă rog, anunțați-mă dacă vorbesc cumva uh, prea repede. Da, am să vorbesc mai încet, într-adevăr, mai rar. Al doilea punct reprezintă participarea actorilor uh, implicați. Și sunt în favoarea participării acestora, menționăm, bineînțeles, alte categorii, de exemplu, angajați, persoanele cu dezabilități, diverse organizații, precum organizații pentru consumatori, toți, cu toții trebuie să-și aducă aportul în uh, elaborarea standardelor. Iată de ce e justificat să fie luați în considerare. Astfel contribuim doar la creșterea competitivității, ci și la creșterea includerii sociale, incluziunii sociale. Aș dori să mă asigur că participă toată lumea și tocmai acest lucru este ceea ce încercăm să facem, să ne asigurăm de reprezentarea corespunzătoare a tuturor uh, părților interesate. Nu doar o recunoaștere simbolică care nu va fi în cele din urmă pusă în aplicare. Cel de-al patrulea aspect îl reprezintă noi la articole referitoare la IMM-uri. Mi se pare un aspect esențial pentru noi toți, noi toți. E un aspect în care Parlamentul și-a făcut uh, cunoscute părerile cu fermitate. O serie de colegi au înaintat amendamente în uh, această privință. Cred că e un succes, având în vedere conținutul ambițios și un aspect important uh, pentru IMM-uri. Au existat o serie de divergențe de opinie în ceea ce privește libertatea de acces la munca standardizată. Au existat și probleme de interpretare ale unui aspect îndeosebi. îndeosebi. Am încercat să explic ceea, la ceea ce, ceea ce anume înțelegem prin acces liber. Acces liber sau deschis nu înseamnă standarde libere toată lumea are acces la standarde. Înseamnă acces deschis la munca de elaborare a standardelor. Iată de ce am uh, elaborat aceste definiții, facem trimiteri uh, mai specifice la propunerile și recomandările Comisiei din 2003 referitoare la IMM-uri IMM-urile joacă un rol important în sectorul uh, economic. Există două posibilități. În primul rând, de a limita accesul micro-întreprinderilor. A doua opțiune o reprezintă aplicarea unor tarife speciale pe baza dimensiunii companiei. Aș dori să văd care este părerea raportelor din umbră aici, dacă sunt de acord cu această soluție. Sper să ne înțelegem clar aici, să încercăm să facem tot ce putem pentru a sprijini IMM-urile, îndeosebi uh, în ceea ce privește participarea lor în procesul de standardizare. Trebuie să găsim o cale eficientă, practică, pentru a le permite să participe și nu să le obligăm să accepte deciziile luate de companiile de mai mari dimensiuni. Trebuie să sprijinim așadar IMM-urile. Ne-am consultat uh, și cu alte surse, cu alte ocazii. De exemplu, în Franța acest lucru s-a făcut deja, e fezabil, rezultatele au fost excelente. Eu am decis că ar trebui să facem aceste măsuri să aibă caracter obligatoriu și având în vedere unde vrem să ajungem cu legislația europeană și scopul din spatele acestor specificări e un alt aspect care a, care a cauzat o serie de probleme. E vorba de folosirea termen- termenilor de folosire și recunoaștere. Comisia, în propunerea sa, vorbea de ridicarea specificațiilor la standardele corespunzătoare, așa cum este menționat la anexa 2. Eu personal cred că ar trebui în continuare să le numim specificații tehnice mai degrabă decât standarde. Un standard e mult mai complex, mult mai elaborat și presupune un proces mult mai elaborat care Uh, ocupă mai mult timp. Specificațiile nu devin standarde, iată de ce nu trebuie să folosim uh, termenul de recunoaștere, ci termenul de folosire ar fi mai adecvat. Aș dori să văd care este părerea dumneavoastră, pentru că astfel să pot înțelege mai bine raționamentul pe care l-am uh, prezentat vis-a-vis -vis de folosirea termenului de folosire, utilizare. Pentru a fi consecvenți, trebuie să delimităm standardele și specificațiile, nu putem să le limita conținutul și să creăm un obstacol în calea dezvoltării. Trebuie să ținem cont de sistemul privat voluntar, cel de-al șaptelea punct pe care doresc să-l abordez și nu vreau să vă plictisesc aici. Am uh, să vorbesc despre aspectul important uh, platformele multiple. După cum vă spuneam, nu mă opun crearea unor foruri sau unor platforme de acest tip. Nu consider însă că uh, sunt aspecte care trebuie să intre în acest regulament. Nu dorim să creăm niște superstructuri care pur și simplu vor încetini întreg procesul. Avem nevoie, într-adevăr, de structuri de acest tip, însă în uh, alt domeniu, ar trebui să vină din partea sectorului, nu cred că ar trebui să creăm noi niște organisme noi. Am putea face acest lucru în viitor dacă considerăm necesar sau util. Nu cred că trebuie să avem o abordare da sau nu acum în regulament, deoarece asta ar putea să ne limiteze în viitor. Cred că e mai bine să lăsăm la latitudinea comisiei uh, să decidă cum se vor realiza consultările. E foarte tehnic, specific și ține mai degrabă de competențele comisiei. Ultimul aspect, finanțarea. Câteva cuvinte aici. În linii mari, Comisia vorbea de finanțarea organizațiilor europene de standardizare. Nu doream să modificăm regulile propuse, deoarece am acceptat ideea că în această primă etapă regulile ar trebui să fie un pic mai rigide pentru a putea structura procesul de standardizare mai bine. Eu personal consider că standardele trebuie să fie simplificate în viitor și cred că avem nevoie de o abordare de supraveghere mai degrabă. Trebuie să eliminăm birocrația necesară. Iată de ce am propus o examinare până anul viitor pentru a ne asigura că, într-adevăr, um, reducem um, birocrația. Îmi cer scuze că m-am întins, m-am lungit atât de mult. Vreau să vă spun că obiectivul meu este de a ajunge la un text concis și precis în ceea ce privește termenii juridici. E un text legislativ, iată de ce trebuie să fim foarte uh, preciși când vine vorba de termenii pe care îi folosim pentru a nu crea dubii. Am uh, luat legătura cu domnul Tajani, dorim să ne mișcăm cât se poate de repede, îndeosebi uh, pentru industria noastră productivă. Ei doresc să beneficieze de pe urma acestui regulament și acum doresc să aud părerea dumneavoastră. Da, cred că ideea e să discutăm amendamentele știu că veți purta de asemenea discuții referitor la ajungerea la un compromis. Domnul Kreutzmann trebuie să revină la comisia sa principală. Sper că nu se supără nimeni dacă îl lăsăm pe domnul Kreutzmann să ia cuvântul uh, primul. Vă mulțumesc. că Această comisie e foarte aproape de sufletul meu, iată de ce sunt mai degrabă aici. În această dimineață am votat despre acest subiect și am uh, să vă comunic uh, cele descoperite. În primul rând, aș dori să ridic o întrebare, finanțarea. Ar trebui să ne asigurăm că, după cum am înțeles, costurile pentru IMM-uri se vor reduce. E logic, toată lumea sprijină această inițiativă. Însă, atunci când un organism de standardizare are nevoie de finanțare pentru a funcționa și există numeroase IMM-uri sub uh, gestiunea acesteia, întrebarea este dacă va mai putea funcționa. Vă rog să luați în considerare acest aspect. Eu norm, normalmente sprijin uh, IMM-urile, însă un organism nu poate funcționa dacă nu are fonduri. Aceasta este părerea mea. De- Aș dori de asemenea să ridic uh, subiectele pe care mi le-a. Uh, asupra căruia mi-a atras atenția colegul meu Manders. Colegul Manders este în general mulțumit de raportul doamnei Comi și cred că în această dimineață, în cadrul com- Comisiei Intră, uh, votul a dat rezultate și cred că puteți ține cont de aceste rezultate. Se sprijină într-adevăr elaborarea de standarde bazate pe evoluția pieței uh, și elaborarea unor prevederi standard, dacă se elaborează standarde europene, atunci uh, elaborarea de standarde naționale va merge pe poziția a doua. De asemenea, sprijinim uh, discuțiile cu actorii implicați la nivel național și implicarea guvernelor naționale în procesul de standardizare Astfel se va putea asigura colaborarea cu Comisia și Consiliul. De asemenea, este important să menținem certitudinea juridică la cel mai înalt nivel. Iată de ce trebuie să analizăm mai îndeaproape procedura de recurs. Domnul se aștept, așteaptă cu nerăbdare discuțiile viitoare. Este convins că vor fi discuții constructive care vor accelera procesul legislativ. Aș dori să adaug, cred că e un subiect foarte important pentru piața unică, Sper că Lara Comi va beneficia de sprijin în acest raport. Cred, din câte am înțeles, legislația se poate îmbunătăți, se poate modifica doar pentru a fi îmbunătățită și sper că o vedeți îmbunătăți. Vă mulțumesc pentru atenție. Vă mulțumim, sunteți întotdeauna binevenit în a vă refugia de la Comisia de Industrie aici. Doamna Schaldemoser, vă mulțumesc. Aș dori să-i mulțumesc în primul rând doamnei Comi pentru prezentarea dânsei și sunt convinsă că vom uh, ajunge la un compromis. Avem uh, viziuni similare asupra unor numeroase aspecte. Dați-mi voie însă să spun câte ceva despre domeniul de aplicare și discuția despre servicii, dacă ar trebui să facă parte din uh, standardizare sau nu. Am vorbit despre acest subiect încă de la început și avem oarecare rețineri în grupul S&D. Iată de ce am înaintat amendamente pentru a sublinia că am dorit să ne asigurăm că anumite domenii nu sunt incluse. Cred că trebuie să purtăm o discuție aici. Am, vorbi, am văzut că și doamna Rul a înaintat amendamente aici și domnul Schwab. Ar trebui să vedem uh, cum putem aduce îmbunătățiri. Există multe soluții posibile. Din punctul meu de vedere, am putea relaționa această discuție cu discuția referitoare la platformele care implică mai mulți actori. Dacă vom include serviciile în munca de standardizare, ar trebui să ne asigurăm că atunci când vine vorba de stabilirea unor standarde, toți actorii implicați să fie consultați. Iată de ce forumul actorilor implicați mi se pare foarte important. Dacă am putea lega așadar discuția referitor la domeniul de aplicare și platforma actorilor implicați, am putea ajunge la o soluție. În multe alte domenii, cred că e destul de simplu să ajungem la soluție. Aș dori doar să comentez un aspect referitor la spuse dumneavoastră vis-a-vis -vis de IMM-uri și costuri. Uh, în primul rând, suntem cu toții de acord că standardizarea reprezintă un sistem privat și voluntar, dar pe de altă parte toată lumea crede că noi ar trebui să stabilim care este costul și prețul pentru a putea participa la această muncă de elaborare a standardelor. Și mi se pare acum că există o legătură disproporționată. Toată lumea dorește să uh, faciliteze participarea IMM-urilor, dar pe de altă parte, IMM-urile, în definiția UE, reprezintă 80% din toate întreprinderile din Europa. Cu alte cuvinte, cei 20% care rămân ar trebui să plătească costurile trebuie să găsim o soluție. Am putea să spunem, bine, haide să facem ceva pentru micro-întreprinderile, acele întreprinderi cu 10 sau mai puțin angajați, în loc să spunem toate IMM-urile, pentru că altfel am vorbit de orice întreprindere cu uh, 250 sau mai puțini angajați. Nu e o soluție viabilă. Să vedem dacă putem găsi o cale pentru micro-întreprinderi. Să ținem cont că e un sistem uh, privat și cu caracter voluntar și ar trebui să procedăm cu prudență când vine vorba de stabilirea unui preț pentru a participa la această activitate de elaborare a standardelor. Cred că am spus mai mult sau mai puțin ce aveam de spus. Am, ar, am stabilit deja o întâlnire cu raportorii din umbră și cred că vom putea ajunge la o soluție. Uh, Trebuie să încercăm să accelerăm cât se poate de mult întreg procesul, fără a compromite însă rezultatul. Trebuie să ne luăm suficient timp pentru a ajunge la o soluție viabilă. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Rule. Aș dori să-i mulțumesc și eu doamnei Comi, a fost un bun uh, raport, am uh, colaborat bine și cred că avem uh, posibilitatea să ajungem la un compromis. Aș dori să subliniez un lucru având în vedere că ați refuzat această platformă multi-stakeholder, pentru mine la fel de importantă ca și pentru antevorbitoarea mea. Dacă acum am introduce serviciile fără diferențiere în acest raport și în acest regulament și pe de altă parte însă nu există niciun organism, niciun for care să fie consultat din, uh, de către comisie înainte de a stabili niște prevederi pentru servicii, nu cred dacă atunci, dacă nu se depășește mandatul care ține de competența Uniunii. E vorba de orientarea înspre piață. Ce înseamnă market-driven, motivat de piață? Nu există nicio definiție. Aud din partea multor actori implicați că se tem uh, că în uh, domenii, multe domenii vor fi uh, alocate contracte mm, care și se vor aloca mandate care nu țin de competențele Uniunii. Mi se pare justificat uh, ca Comisia să realizeze o consultare aici dacă îi spuneți comisiei, dacă spuneți că îi revine comisiei să realizeze această consultare, dumneavoastră puteți spune, da, am vorbit cu comisia și comisia nu dorește să facă acest lucru. Iată de ce am revenit atunci la această platformă a actorilor multipli implicați. Putem ajunge la o soluție folosind această platformă, conferința actorilor implicați și așa mai departe. Trebuie să abordăm acest subiect. Cum putem să ne asigurăm că, într-adevăr, sunt, uh, se, toată activitatea este bazată pe piață. Mulțumesc. Well, I am, um, uh, Edward Cousins is not here, and but... Colegul nostru, Edward Cousins, nu este aici, așa încât voi face eu câteva comentarii uh, în numele dumnealui. Cred că direcția generală a comentariilor primite din partea colegilor este corectă și sunt de acord cu ce s-a spus în legătură cu finanțarea. Cred că, în primul rând, este foarte important să permitem accesul IMM-urilor. Întregul proces de standardizare este finanțat uh, independent și din partea companiilor. Putem uh, și eventual cu uh, ceva susținere publică și nu vrem să subminăm această bază. Anumite organisme de uh, standardizare funcționează deja și uh, uh, ajută gratuit și IMM-urile. Cel puțin le acordă anumite standarde minime. Toate aceste chestiuni sunt importante și pentru contractele de achiziții publice. Cred că putem ajunge la un compromis în acest sens. În privința serviciilor, Impresia mea este că Comisia și-a exprimat opinia foarte clar și a precizat că este necesar ca serviciile să fie recunoscute, dar că în niciun caz nu trebuie să se facă acest lucru um, cu riscul pierderii controlului sau um, renunțării la control. Comisia a spus că uh, s-au făcut evoluții și progrese în anumite uh, domenii pentru că uh, serviciile și produsele au devenit mai uh, interschimbabile și mai puțin importante, relevante pe piață, dar spune că um, se încurajează um, dezvoltarea de standarde europene și acest lucru a apărut chiar în directiva privind serviciile. În opinia mea, Comisia și-a exprimat clar uh, poziția că acest lucru va fi bazat pe piață sau pe interesul public. Intervențiile uh, au fost foarte complicate și uh, s-a încercat limitarea domeniilor, mai mult sau mai puțin, lucru care nu este foarte ușor. Pentru că se vor face standarde atunci când va exista un, un interes public pentru a face acest lucru, dar, bineînțeles, standardele vor fi legate mai degrabă de produse decât de alte uh, domenii. Nu sunt cu totul pentru aceste descrieri foarte elaborate Domnul Schwab este cel care susține cel mai vehement um, descrierea cea mai detaliată a serviciilor, dar eu cred că doamna Comi va ajunge până la urmă la o variantă ceva mai simplă și mai clară. O ultimă observație. Implicarea autorităților publice. Cred că avem aici câteva amendamente foarte valoroase care uh, spun că autoritățile publice trebuie să fie încurajate să se implice, dar că nu vor fi obligate să se implice. Că autoritățile publice vor fi încurajate să participe. Încă o dată, trebuie să ne amintim că acest proces este bazat pe mai multe interese, dar că în sine recunoașterea standardelor este o chestiune de domeniu public. Și cred că mai multe amendamente implică și Parlamentul în procesul decizional. Ni se cere să recunoaștem oficial standardele, lucru foarte important. Doar câteva observații scurte. Domnul uh, Cociusnec uh, îi va transmite um, domnei Comi mai multe uh, chestiuni detaliate. Doamna Canieti dorește să intervină. Mai dorește și altcineva să ia cuvântul înainte de da cuvântul comisiei? Doamna Canieti. Mulțumesc, domnule președinte, și eu doresc să-i mulțumesc doamnei uh, Comi pentru acest, pentru abordarea foarte pertinentă pe care a, ales, a ales-o în elaborarea raportului. Eu uh, mă voi pronunța în uh, sensul în care s-a pronunțat și raportoarea. Voi vorbi în primul rând despre uh, proiectul de traducere a standardelor naționale, o problemă în țări precum Letonia, uh, eu tind să nu susțin amendamentele 143 și 147, deoarece o astfel de cerință ar atrage după sine costuri uh, suplimentare în uh, procesul de standardizare și o povară administrativă suplimentară asupra organismelor naționale de standardizare. Alternativa pe care o propun este să ne asigurăm că titlurile sunt uh, traduse în limbile de lucru ale organismelor europene de standardizare. Este deosebit de important ca această cerință să nu includă cerința de traducere. Amendamentele 154, 56 și 171 sunt amendamente pe care le susțin. Cuvântul asiguratori în, uh, din text ar trebui ensure, se asigură, ar trebui să fie înlocuit cu facilitate and encourage, facilitează și încurajează. Și trebuie să aibă în vedere nu doar um, transparența și implicarea tuturor părților interesate în procesul de standardizare, ci și participarea voluntară la procesul de standardizare. Susțin de asemenea toate amendamentele în care scopul implicării IMM-urilor în procesul de standardizare este inclusă. Dar uh, sunt precaută, pentru că nu s-a făcut nicio evaluare a impactului financiar. Nu s-a evaluat cât ar costa să furnizăm acces gratuit IMM-urilor la standardizare. Pe de altă parte, așa cum a spus doamna de Moze, și eu uh, înțeleg uh, importanța acordării accesului gratuit IMM-urilor. Probabil că soluția cea mai bună ar fi să separăm de IMM-uri micro-întreprinderile. Aceasta cred că ar fi soluția. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! O voi uh, ruga pe doamna al Comisiei să uh, ne spună o primă reacție, după care voi da cuvântul raportoarei. Vom discuta calendarul și apoi uh, doamna Erika Cohola, vicepreședintele um, comisiei noastre, mă va înlocui pentru că eu trebuie să îmi doamna comisar Vasiliu pentru a discuta anumite chestiuni. Voi uh, urmări de aproape uh, discuțiile privind recunoașterea reciprocă, oricum. Aveți cuvântul. Comisia. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, în numele Comisiei. Doresc să-i mulțumesc doamnei Comi pentru acest raport și noi uh, am analizat amendamentele și uh, considerăm că obiectivul principal al regulamentului în ceea ce privește Um, consolidarea sistemului deja uh, încununat de succes a standardizării europene uh, implică mai multe nevoi de natură politică pentru a crește eficiența și a asigura participarea părților interesate și a uh, folosi specificații globale care sunt acceptate la nivel general. Acestea fiind spuse, au fost um, identificate în amendamente și alte chestiuni importante, amendamente pe care noi le susținem la comisie. Acestea includ necesitatea incluziunii, în, uh, includerii în sistemul european de standardizare și um, sublinierea importanței uh, nevoilor persoanelor cu handicap și persoanelor în vârstă. Um, proiecte finanțate uh, prin anexa 3 a propunerii Comisiei. Apreciem în mod deosebit eforturile de a consolida importanța, de a sublinia importanța IMM-urilor și de a le consolida poziția în sistemul de standardizare european. Această preocupare este împărtășită de Comisie. Apreciem și faptul că uh, s-a pus accentul pe aspectele internaționale ale standardizării. Comisia a abordat acest subiect în detaliu în comunicarea sa privind politica dar uh, în regulament uh, ne-am concentrat pe alte pe chestiuni mai detaliate. În legătură cu câteva amendamente concrete propuse de uh, membrii Comisiei dumneavoastră, în legătură cu serviciile, un subiect adus în discuție de antevorbitorii mei, Comisia a încercat prin amendamente să îngusteze sfera de aplicare a regulamentului, concentrându-se pe servicii legate de produse sau uh, excluzând uh, serviciile de sănătate, serviciile sociale sau serviciile asociate serviciilor liberale. Credem că toate aceste restricții sunt uh, nenecesare și că pot avea consecințe greu de estimat acum, greu de identificat standardizarea nu este un scop în sine, ci un instrument. Comisia va solicita Organizației Europene de Standardizare să uh, pregătească, să elaboreze standarde care să susțină legislația europeană, care, la rândul lor, trebuie să respecte competențele stabilite prin tratat. ca și alte standarde, standardele privind serviciile trebuie să fie voluntare și bazate pe uh, curentele de pe piață. Dar alte servicii, uh, alte standarde legate de servicii nu trebuie să fie excluse a priori. În legătură cu amendamentele uh, asociate implicării IMM-urilor în uh, alături de părțile implicate în standardizare. E adevărat că există, necesarea, există necesitatea de a include IMM-urilor, dar așa cum s-a spus, trebuie să fim atenți să nu uh, cumva să aducem prejudicii modelului de uh, afaceri, modelului comercial al uh, organismelor naționale de standardizare. Mai sunt câteva amendamente legate de uh, domeniul uh, tehnologiei informației și comunicări, informațiilor și comunicării. Comisia a observat că anumite amendamente cer introducerea în uh, rândul criteriilor o referire la două atribute noi, coerență și legitimare. În legătură cu coerența, acesta este un obiectiv general. Dorim să existe coerență cu standardele europene nu uh, trebuie să fie un atribut nou în sine, ci o condiție preliminară. Ne așteptăm ca uh, trimiterile specificațiilor tehnice în domeniul uh, te tehnologiei informațiilor și comunicării vor trebui să acopere doar domeniile în care nu sunt active organismele europene de standardizare sau atunci când standardele au devenit caduce și uh, transpunerea specificațiilor tehnice nu este prevăzută. Deci se definește foarte clar când putem uh, face trimitere la aceste specificații tehnice din domeniul uh, TCI. Coerența nu este așadar un atribut în sine. Dacă ar trebui să o introducem la criterii, n-am face decât să ne complicăm viața, pentru că ideea nu este să schimbăm uh, modelul uh, pieței, și specificațiile TCI existente pe piață. Nu, acesta este obiectivul comisiei sau al nimănui de a încerca să modificăm uh, specificațiile TCI. Celelalte amendamente privesc necesitatea definirii procesului de legitimare. Credem că e o greșeală la mijloc, pentru că amendamentul vorbește despre un, o anchetă publică și aprobare. Aceste noțiuni sunt uh, cuvenite atunci când e vorba de uh, stabilirea celor mai bune standarde prin consens, însă aici nu e vorba de crearea de standarde noi, ci de permiterea utilizării o anum- unei anumite specificații adoptate, adaptate la piață pentru achiziții publice. Deci procesul întreg uh, are avea de-a face cu verificarea integrității și exactității um, criteriilor întrunite în privința platformelor TCI. Deci credem că aceste două atribute nu fac decât să creeze confuzie în legătură cu uh, obiectivul uh, referirilor la um, specificațiile TCI. Mă voi uh, opri aici, sunt și alte chestiuni pe care le-am putea discuta, dar am toată încrederea că ne vom reuni eforturile pentru a ajunge la un compromis acceptabil și că vom putea să adoptăm această propunere strategică cât mai curând. Sper că la sfârșitul procesului um, vom avea un regulament bun care să se ridice la nivelul așteptărilor noastre ambițioase. Mulțumesc! Mulțumesc, stăm bine cu timpul. Doamnă Comi, doriți să încheiați această discuție, discuție să trageți câteva concluzii? Te, mm, vă răi... Da, mulțumesc, doamnă președinte. Aș vrea să fac trei comentarii. Mai întâi, este o chestiune de formă. Nu înțeleg utilitatea introducerii în regulament a prevederii unui forum referitor la un forum care ar, lucru care ar putea fi făcut și separat. Uh, nu înțeleg utilitatea nu a formului în sine, ci a menționării lui în acest regulament. Vreau să las Comisiei libertatea de a alege în ce mod va organiza consultarea, pentru că noi, obiectiv vorbind, uh, obligăm Comisia să organizeze o consultare privind uh, uh, acest subiect, pe când eu cred că trebuie să-i lăsăm pe ei să hotărască aș uh, spune că vom găsi un acord final și un compromis pe această chestiune. În ce privește finanțarea? E adevărat că ar fi mai bine să simplificăm lucrurile, dar pentru că trecem de la directivă la regulament, poate e mai bine să uh, există o mai mare rigiditate în această fază și o simplificare care să urmeze după câțiva ani, pentru că trebuie să încercăm să structurăm și să întărim aspectul național. Acesta este obiectivul uh, de finanțare al uh, IMM-urilor și de aceea le-am introdus aici IMM-urile ca să uh, avem mai multă forță la nivel european. În fine, în ce privește serviciile, cred că nu este necesar să se specifice că trebuie create standarde în anumite sectoare care nu sunt de competența Uniunii. Eu cred că în unele sectoare standardele ar pot pune unele probleme mai mult decât în, altele, în alte sectoare, dar aș vrea să avem totuși un fel de linie generală, orientare care să definească acele, sectorii care vor, acele sectoare care vor intra în competență și care nu. Dacă însă vom spune acest lucru, vom deschide un capitol enorm și vom uh, lăsa loc uh, unor erori, poate unele sectoare ar fi excluse în mod greșit. Dar oricum trebuie să avem o orientare. În ce privește uh, formularea, aș vrea să subliniez importanța uh, persoanelor cu disabilități. Dacă uh, sunt consultați consumatorii și uh, sindicatele și uh, ONG-urile de mediu și așa mai departe, eu cred că standardele care se referă la persoanele cu dizabilități sunt, ar trebui să fie una dintre prioritățile noastre. Sunt uh, mulțumită de colaborarea pe care am avut-o, mulțumesc tuturor și uh, sperăm să avem uh, și sperăm să, să ajungem la un compromis cât mai bun. Thank you very much. I think we have to Doamna președinte, mulțumesc. Cred că acum putem trece la următorul punct. Uh, modificarea directivei privind recunoașterea calificărilor profesionale și a regulamentului privind cooperarea administrativă, etc. Raportorul nostru este doamna Bernadette Verniu, doamna vicepreședinte Verniu, care va deschide dezbaterea. Vă rog, aveți cuvântul. Euh, Mulțumesc, doamnă președinte. Bună ziua tuturor. Este un prim schimb de opinie asupra unui text, bineînțeles, fundamental atât pentru piața internă, pentru revigorarea pieței interne, dar și pentru bunăstarea și libera circulația cetățenilor noștri într-o securitate optimă, fie că e vorba de profesioniști, sau de pacienți sau de consumatori pur și simplu. Aș vrea încă o dată să felicit uh, comisia. Uh, sunt o serie întreagă de persoane care au lucrat uh, pe acest text. Vreau să le mulțumesc pentru munca efectuată de luni, de zile deja acum și mai ales pentru spiritul de dialog care a existat între instituțiile noastre. Este interesant pentru că și cetățenii trebuie să știe că Parlamentul nu este întotdeauna împotriva Comisiei și cu atât mai puțin Comisia împotriva cetățenilor. Cred că asta trebuie spus din nou și din nou, pentru că atunci când lucrăm cu inteligență, ajungem să obținem un rezultat inteligent, un text inteligent și avem deja o bună structură. Și în, în această stare de spirit dorim cu toții să ajungem la un text care să aibă calitate, dar care să fie și mai bine înțeles de cetățeni, pentru că ei sunt actorii acestui text și uh, sigur, urmărind cu toții același scop uh, și anume valoarea adăugată europeană, fără să ne substituim, pentru că au existat temeri, pe, temeri în ce privește subsidiaritatea, respectarea proporționalității, Așadar, valoarea adăugată europeană, dar ea nu trebuie să atingă și să afecteze aceste două principii ale subsidiarității și uh, proporționalității. Pe măsură ce am avut uh, consultări, uh, mi-am dat seama că propunerea e bine primită în general, dar totuși rămân anumite semne de întrebare și de aceea am dorit să avem uh, timp să facem schimb de opinii între toate uh, grupurile și calendarul de aceea a fost un pic uh, prelungit, pentru că mi se pare că trebuie să ținem cont de o serie întreagă de specificități dacă vrem să garantăm mai bine siguranța profesioniștilor, a consumatorilor și a pacienților și rolul Uniunii Europene este să țină cont și rolul nostru în calitate de colegislator să ținem cont de uh, prioritatea menținerii competitivității și a creșterii economice pe piața internă, pe de altă parte să nu afectăm interesele cetățenilor și să nu le creștem temerile. Totuși doresc să spun cu titlu absolut personal, nu țin să abandonăm, nu doresc să abandonăm eh, spiritul de deschidere a acestui text, spiritul de facilitare și dorința sa de a eh, obține o armonizare, mai ales la nivelul calificărilor profesionale, a formării uh, inițiale și a formării profesionale continue. Cred că este foarte important să trecem, uh, chiar să mergem mai departe în acest text, să depășim carențele care s-au constatat în directiva precedentă, uh, și cred că ce trebuie să facem este să obținem o viziune a viitorului uh, pentru cetățenii noștri în 20 de ani, în 30 de ani. Este un text cheie și, prin urmare, uh, directiva 2005 nu merge atât de departe, directiva din 2005. Și vă spun că în consultările pe care le-am simt deja o anumită tendință spre categorizare, o anumită tendință corporatistă sau chiar protecționistă și în plus într-o perioadă de criză știți că e de așteptat să există aceste reflexe. Dați-mi voie uh, să prezint pe scurt uh, subiectele cele mai dificile, uh, așa cum au rezultat din consultările pe care le-am avut înlocuirea platformelor comune, articolul 49 bis și a cadrului comun de formare, cadrul european de formare, uh, acestea sunt chestiuni destul de bine primite și asta e deja bine. Însă, în ce privește restul uh, problemelor legate de formare, există unele întrebări și trebuie să ne asigurăm, și asta e important, sper ca și Comisia să fie de acord, că există o reprezentare completă a autorităților competente, a autorităților academice, și de asemenea să existe un follow-up uh, uh, al implementării. Și aici avem niște uh, probleme recurente și anume o îngrijorare referitoare la utilizarea actelor delegate. Din primele consultări pe care le-am avut, am înțeles că e nevoie de implementarea unor instrumente de transparență care deocamdată nu apar în text. La fel, principiul accesului parțial pune enorm de multe probleme majorității profesiilor, pentru că dacă el e recunoscut prin deciziile Curții Europene de Justiție, el reprezintă pe de altă parte și o sursă de temeri majore și cred că trebuie să discutăm aici despre încadrarea maximă pe care o putem da și limitele pe care trebuie să le Uh, stabilim. În ce privește profesiile reglementate, aici mă refer la îngrijorările profesioniștilor. Așadar, privind profesiile reglementate, există o mare temere față de deschiderea prevăzută în articolul 59 și de procesul de uh, dereglementare. Am uh, discutat cu serviciile comisiei și cred că și ei ne împărtășesc un pic temerile. Uh, nu trebuie, sigur, să legiferăm excesiv în ce privește uh, reducerea numărului profesiilor reglementate. Mă gândesc la anumite profesii, uh, cum ar fi, de exemplu, uh, geometrii, notarii pe care i-am primit în această dimineață, dar ei sunt un caz mai specific pentru că ei cer să fie excluși din area de aplicare a acestei directive în măsura în care diploma de uh, notar nu presupune și instalarea în funcție. Am avut o, uh, deja o dezbatere, Evelyn Gebhardt uh, știe destul de despre uh, directiva privind serviciile și am avut, uh, cum spuneam, există o mare dezbatere. Există și o, o anumită confuzie în sânul anumitor profesii. Uh, am citit acest lucru într-un document primit din Franța și asta poate nu vă va mira. Există o confuzie teribilă între principiul țării de origine și principiul țării de uh, destinație. Deci există anumite interferențe, există o anumită temere și poate că textul ar trebui să precizeze mai bine diferențele și asta ar fi sarcina noastră. Bineînțeles, nu pot decât să vorbesc despre acest principiu al cartei profesionale care se bazează pe un uh, sistem îmbunătățit foarte mult, întărit. Uh, acest principiu al cartei profesionale despre care am vorbit uh, prima dată încă de acum 4-5 ani în Parlament. Uh, atunci a fost uh, un protest general. Acum profesioniștii consideră că principiul acesta este destul de bun și asta ne bucură. În același timp rămân unele semne de întrebare și cred că va trebui să fim foarte clari privind cele 5 puncte care trebuie introduse în această carte profesională, adică standardizarea, fiabilitatea, flexibilitatea, exhaustivitatea, datele personale protejate și, bineînțeles, aspectul voluntar. Deci trebuie ca aici să fim foarte fermi, pentru că se pun semne de întrebare și sunt tot felul de temeri care nu sunt binevenite. În ce privește măsurile de compensare, și acesta este un subiect complex, un subiect care, uh, după părerea generală, uh, ar trebui să fie posibil în cadrul principiului propor- proporționalității și mai ales pentru profesiile medicale și inclusiv în ce privește problemele de uh, formare lingvistică. Aici uh, se pune întrebarea, am discutat și cu Comisia, eu nu prea sunt de acord ca aceste competențe lingvistice să poată fi evaluate de asociații, ci mai degrabă eu cred uh, și majoritatea profesioniștilor sunt de acord, pe care am, profesioniști pe care am consultat, uh, spun că această evaluare ar trebui să se facă de către autorități recunoscute, autorități competente din punct de vedere profesional. Așadar, uh, o să mă opresc aici pentru că cred că în ce privește directiva în general, există anumite, acestea sunt punctele care pun uh, cele mai multe semne de întrebare. Mai am multe alte lucruri de spus, dar aș vrea să dau, uh, să las uh, posibilitatea tuturor raportorilor din umbră să se exprime pe acest dosar, pentru că eu cred că este un dosar pe care putem ajunge la un consens puternic, chiar dacă avem viziuni diferite. Eu contez pe dialog, pe comunicare, pe dialogul cu uh, profesioniștii, cu, dar și cu toate grupurile politice din Parlament și, evident, cu serviciile Comisiei, bineînțeles și cu Consiliul, pentru că văd că uh, este reprezentat aici Consiliul. Și ultima dată am pus niște întrebări uh, președinției daneze și n-am primit uh, răspuns, dar știu că în martie aveți o reuniune pe acest text și poate vom afla până la ce nivel de armonizare vom ajunge, pentru că acesta este subiectul cheie știu acest lucru și este, știu de asemenea că este subiectul care a creat mari dificultăți la nivelul Consiliului între statele membre, pentru că fiecare încearcă să-și apere propriile prerogative și uh, formarea pe care o are. Va fi dificil de armonizat acest subiect, dar uh, mă bazez pe Consiliul că vom face progrese, uh, nu uh, unele progrese grăbite, ci progrese în profunzime pe acest subiect. Așadar, voi lăsa cuvântul colegilor mei, vom intra într-o fază de consultare, vom avea reuniuni cu raportorii din umbră. De asemenea, vom avea o audiere. Deocamdată nu am găsit uh, cadrul și subiectele, nu le-am stabilit încă, dar va exista o audiere pe 24-25 aprilie. Sigur, reprezentanții profesiilor vor fi invitați, la fel și uh, experți. Uh, vom discuta, vom încerca să discutăm exact temele care pun cele mai mari probleme uh, în Europa. Uh, am vorbit, cred, deja prea mult, așadar las cuvântul colegilor mei, uh, doamnă președinte, și voi mai interveni uh, după aceea. Da, mulțumesc foarte mult, spune doamna președinte. Într-adevăr, cred că este momentul să dăm cuvântul raportorilor din umbră. Mă bucur că majoritatea raportorilor se află în sală și poate mai sunt și ceilalți doi care vor veni mai târziu. Mai întâi, Constans Le Grip de la PP, vă rog. Mulțumesc, uh, doamnă președinte. Mă bucur și eu de faptul că avem acest schimb de opinii pe un text foarte important la câteva săptămâni după prezentarea făcută de Comisia asupra propriei sale propuneri de directivă revizuită și profit uh, de această ocazie pentru a spune un lucru fundamental uh, Uh, în legătură cu îmbunătățirea uh, procedurilor de recunoaștere a calificărilor profesionale. Obiectivul acestei directive revizite este identificat de către comisarul Barnier drept unul dintre cele 12 mijloace prin care Europa se va întoarce la creștere economică și la prosperitate. Sper că nu pierdem din uh, mintea acest lucru și de asemenea vreau să spun că esența acestui text revizuit este să introducă mai multă eficacitate, simplificare, mobilitate, într-un cuvânt uh, să permită crearea unei veritabile piețe europene a muncii. Cum spunea raportoarea noastră, doamna Verniu, și unii și alții suntem uh, uh, în procesul de a întâlni foarte mulți reprezentanți ai diferitelor profesii, asociații și așa mai departe și ascultăm cu mare atenție eh, toți cei eh, care sunt implicați, asociații profesionale, concetățeni europeni, toți cei care eh, vor avea de câștigat dintr-un nou sistem de recunoaștere a calificărilor profesionale. Sigur, trebuie să vedem care vor fi pozițiile finale pe care le va adopta grupul PPE, pe care îl reprezint astăzi. Și aș vrea să exprim și eu câteva îngrijorări, câteva observații, câteva comentarii, știind că discuțiile în interiorul grupului meu, grupul PPE, uh, sunt destul de animate acum. În ce privește carta profesională Europeană, nu trebuie să mai spun cât de interesați suntem de acest lucru și cât uh, de mult a susținut Parlamentul această idee și în legislaturile precedente. Este un instrument foarte important și concret al Europei cetățenilor. Totuși, profesioniștii cu care ne-am întâlnit au avut câteva observații și comentarii de făcut, în special uh, începește problema termenelor limită care sunt uh, care au fost uh, menționate de comisie în propunerea lor de directivă, termene care mm, au creat oarecare perplexitate. Poate că am putea ajusta, am putea adapta aceste uh, termene, pentru că un, în unele cazuri termene de 15, luni, 15 uh, zile mă scuzați, sau o lună, uh, în anumite cazuri sunt și pot fi considerate foarte, foarte scurte. De asemenea, se, mai există și uh, problema statului de destinație care ar putea fi, uh, ar putea pierde competența de control începește carta profesională. Sigur, aici nu vorbim despre uh, proceduri birocratice grele care să facă pe toată lumea să piardă timp, ci e vorba de faptul că înțelegem că anumite părți implicate doresc să-și poată menține o, măcar o verificare, o capacitate de verificare formală din partea statului care primește un, un profesionist. Cred, doamnă Verniu, că în textul actual, așa cum ne este el prezentat de către Comisie, să precizăm caracterul voluntar al Cartei Profesionale Europene, ca să nu existe niciun fel de ambiguitate. Începește accesul parțial. De ce să ne ascundem după degete? Există foarte multă Uh, îngrijorare în ce privește ostilitate, da, ca să nu spunem ostilitate din partea unor uh, profesioniști. Am avut raportul Matla King uh, care emite rezerve față de acest principiu care se consideră că ar trebui aplicat de la caz la caz în profesii ale căror sarcini pot fi delimitate foarte clar și descrise foarte clar și noi am exprimat ideea nevoie unei uh, vigilențe, mai ales în profesii care implică mm, probleme legate de securitate sau de sănătate. Sigur, nu vreau să mai repet acum poziția Parlamentului European în ce privește uh, definiția mult mai precisă a acestui concept de acces parțial. În ce privește competențele lingvistice și aici suntem de acord, vrem mai multă mobilitate, vrem să facilităm o simplificare, sigur știți că infernul, drumul spre infern e pavat cu bune intenții, uh, dar nu vrem acum și nu cred că trebuie să reconstruim un sistem complicat și să uh, creăm din nou obstacole libere circulații uh, sub pretextul de a tot verifica și iar reverifica competențele lingvistice. Acestea fiind zise, există totuși o miză, dar trebuie să dăm mai multă flexibilitate autorităților competente să determine modul în care își pot organiza testele lingvistice și, uh, de asemenea, îmi pun întrebarea, în acest stadiu de uh, elaborare al propunerii, a propunerii Comisiei, mă îmi pun întrebări în legătură cu acest uh, concept sistem național de îngrijiri de sănătate. Cred că și aici, dacă e vorba de verificarea competențelor lingvistice, e nevoie de o clarificare privind rolul unora și altor autorități competente, sistem de sănătate național, Asociația Pacienților. Mi se pare că aceste autorități competente trebuie să intervină primele dacă consideră că este util verificarea competențelor lingvistice. Formarea profesională, uh, voi vorbi foarte rapid, sigur că este important, asta este miza de fapt, vom avea ocazia să discutăm despre asta și în alte schimburi de opinie. Este clar că uh, anumite profesii medicale, reprezentanții care ne-am uh, întâlnit, ar dori ca durata inițială de formare să nu fie exprimată doar în ani, ci și într-o manieră cumulativă în ore. Cred că este o revendicare pe care o putem susține. Crearea unui cadru comun de formare, articolul 49 bis, este evident de salutat. E un pas important înainte și poate că ar fi uh, important să vedem cum putem uh, condiționa Uh, creditarea unei astfel de uh, uh, competențe prin intermediul unui certificat emis de un stat membru pentru a da mai multe garanții. Nu cred că am avut o prezentare exhaustivă, aș încheia prin a puncta foarte rapid două profesii care au fost foarte active. Doamna Veniu îi uh, menționa pe notari care au fost excluși din directiva încă în vigoare și care doresc, evident, să poată fi excluși în continuare din uh, area de aplicare a acestei directive. Cred că aici avem o situație specială care trebuie examinată cu multă atenție și ascult cu mare atenție argumentele aduse de notari din multe state membre. De asemenea, mă gândesc și la situația unei profesii foarte onorabile și uh, care e în mare suferință în multe state membre, cea a infirmierilor și infirmierelor. Aici avem multe lucruri de rezolvat și avem o nevoie acută de profesioniști uh, calificați în această profesie de infirmiere. Aici trebuie să întărim mobilitatea Totuși e clar că creșterea numărului de uh, uh programe de formare pune une probleme, unele probleme statelor membre. Cred că trebuie să ne uităm mai cu atenție la această chestiune și să vedem ce ne spun profesioniștii din domeniu și statele membre care au uh, programe de formare foarte, foarte bune. Pentru a încheia, aș spune că uh, drumul pe care avem de parcurs este încă lung până să obținem o piață europeană a muncii, dar ei, cred că prin această activitate legislativă pe care o începem vom face câțiva pași decisivi. Vă mulțumesc. Thank you very much. Vă mulțumim. Urmează Silviu Puzo, vă, Silviu Bușoi, vă mulțumesc, doamnă președinte, în general, abordarea de modificare a cadrului legal pentru calificările profesionale, consider că este o abordare foarte echilibrată. Cred că avem un bun punct de plecare aici și mă bucură să văd că Comisia Europeană a ținut cont de o serie de puncte care au fost ridicate în cadrul dezbaterilor preliminare purtate atunci când am abordat acest subiect. Consider că extinderea domeniului de aplicare la notar nu este una justificată. Există, bineînțeles, particularități ale acestei profesii, una de interes general. Curtea Europeană de Justiție a, a decis că nu exercită întotdeauna autoritatea publică, lucru care este adevărat, însă activitatea realizată de notari și care presupun sigiliul unui stat membru, fac parte din cadrul aceleași profesii și e uneori greu să se facă o diferențiere. Nu știu dacă acordarea accesului unui număr limitat de notari din noile state membre este într-adevăr uh, de folos. Nu știu dacă uh, notarii pot furniza servicii în alte state membre dacă calitatea serviciilor acestora este una limitată. Cred că ar trebui să analizăm mai îndeaproape acest subiect, sprijin abordarea comisiei referitor la cardul profesional. Cred că trebuie să accelerăm procesul de recunoaștere cât se poate de repede și uh, înaintarea electronică a documentelor va facilita, bineînțeles, atingerea acestui obiectiv. Mă îngrijorează un pic calendarul și ideea de validare tacită în cazul în care autoritatea competentă nu ia nicio decizie în cadrul termenului stabilit. Am primit deja câteva indicații din partea statelor membre că există un timp limitat pentru a crea încredere în sistem, ar trebui să ținem cont de toate opțiunile disponibile pentru a găsi o soluție pe placul tuturor și care va garanta astfel eficacitatea sistemului. Pentru a proteja consumatorii și pacienții, nu cred că validarea zacită va fi o idee bună Bineînțeles, exercitarea unei anumite presiuni asupra autorităților e o idee bună, trebuie să găsim o soluție în acest sens. În ceea ce privește acest card profesional, Comisia a propus 2 ani, declarația în articolul 7 spunea că e vorba de o bază anuală. Trebuie să privim mai îndeaproape un pic situația aici. După primii 2 ani, declarația trebuie să fie renoită anual. Nu prea am înțeles ideea aici. Iată de ce cred că acest car ar trebui să fie valabil doar pentru un an. În ceea ce privește celelalte mecanisme introduse de comisie, uh, le sprijin, deoarece simt că vin în întâmpinarea lacunelor legislative existente și vor furniza protecție suplimentară pentru consumatori și pacienți. Bineînțeles, trebuie să rafinăm detaliile. De exemplu, ar putea, am putea să considerăm mai îndeaproape factorul care declanșează alarma și să ne asigurăm că procedurile sunt armonizate de-a lungul Uniunii Europene. Trebuie să ținem cont de o gamă amplă de uh, evenimente care ar putea surveni. În ceea ce privește competențele lingvistice, ar trebui să ne asigurăm, îndeoseb pentru acei angajați din domeniul sănătății, că acei angajați dețin o competență lingvistică suficientă în ceea ce privește limba țării gazdă. De asemenea, trebuie să repartizăm foarte clar responsabilitățile. Nu dorim ca acest text lingvistic să fie folosit în cele din urmă pentru a împiedica mobilitatea. Înțeleg că nu acesta este obiectivul, dar uh, haideți să uh, facem cât se poate de clar um, și să nu oferim posibilitatea ca acesta să fie folosit ca un obstacol. Ar trebui să vorbim mai degrabă de existența unor competențe lingvistice care ar putea fi certificată printr-un interviu decât uh, printr-un test în sensul clasic al uh, ideii. Ar trebui să ne bazăm așadar pe competențe și cerințe minime de pregătire. Aici Comisia a adoptat un text care e o soluție bună, dar ce nu putem rezolva toată problema prin directivă. Cred că este important ca Comisia să ia legătura cu actorii implicați, autoritățile competente, înainte de a redacta actul delegat? având în vedere relația bună pe care o avem cu Comisia și faptul că a ținut cont de numeroase aspecte pe care le-am ridicat de-a lungul timpului, sunt convins că vor face același lucru și când va veni vorba de adoptarea actelor delegate. Vă mulțumesc foarte mult! Doamna Turnen va lua cuvântul. Vă mulțumesc, voi vorbi în daneză. Da, sunt uh, de acord cu raportorul nostru, că este un, cu raportarea noastră că este un subiect foarte important. Verzii sunt în favoarea acestui raport și în favoarea abordării și a, în favoarea cooperării administrative pentru obținerea acestui uh, card profesional. Pentru noi este foarte important să ajungem la echilibru corespunzător, pe de-o parte, între siguranța cetățenilor și utilizatorilor și, pe de altă parte, între cerințele profesionale uh, pentru fiecare uh, meserie. Există de asemenea și problema mobilității și cred că putem ajunge la un echilibru aici. schimbul de experiențe și călătoria transfrontalieră este văzută ca fiind un aspect foarte interesant, deoarece oamenii pot călători și pot face schimb de experiențe în diverse profesii. Este foarte important însă pentru mine, deoarece mă aflu undeva între piața muncii și educație. Dacă încercăm să armonizăm sistemul nostru educativ, atunci subiectul devine mai controversat și trebuie să ținem cont de acest lucru. E vorba de o modificare care ar trebui să fie direcționată de profesiile în sine. Uh, Uh, există anumite branșe care sunt extrem de reținute și care au reticență în fața mobilității, pe când există alte ramuri care, din potrivă, profită de mobilitatea, de exemplu, arhitecții, care călătoresc foarte mult, atâta timp cât ei sunt cei care impulsionează mobilitatea, foarte bine, însă nu cred că ar trebui um, să impunem niște standarde unor profesii care nu le au și care nu le acceptă. Trebuie să cooperăm cu a, piața muncii. Nu e ceva ce putem face pornind doar de la Parlamentul European. Când vine vorba de accesul parțial, încă nu am găsit pe nimeni care să fie mulțumit de acest lucru. Când am început să analizăm această situație, cu ceva timp în urmă, Există într-adevăr probleme, trebuie să recunoaștem acest lucru, însă trebuie să privim și realitățile de zi cu zi. Dacă o asistentă lucrează într-o altă țară, cum puteți limita dacă această persoană poate să uh, facă un uh, test de sânge sau nu? Cred că va deveni uh, Uh, tot mai greu într-un spital să se asigure de acest acces parțial. Și cred că trebuie să analizăm mai îndeaproape aceste aspecte și să încercăm să găsim o soluție. Încă un ultim comentariu. Proaspăt absolvenții. Există un nivel crescut al șomajului în rândul tinerilor în Europa, atât din cauza crizei, dar și din cauza uh, unei uh, nepotriviri în ceea ce privește uh, oferta și cererea în anumite zone. Există o cerere mai mare și în altele o ofertă mai mare. Am putea să legăm această directivă de primul tău loc de muncă european, acel Eurojob, care poate să fie un loc de muncă în străinătate să vedem care sunt cerințele în ceea ce privește experiența. De exemplu, ar putea să existe locuri de muncă țintite pentru tineri. Cred că este foarte important ca tinerii să aibă posibilitatea să călătorească și să, lucrează, să lucreze în străinătate. Acest lucru s-ar alinia politicii pentru tineret. Încercăm așadar să ajungem la echilibru corespunzător și dorim ca uh, piața muncii să fie cea care impulsionează acest lucru. Mulțumim, mulțumim! urme, urmează GUE, dar văd că nu există, că nu e aici uh, raportorul din umbră, domnul Gustafsson, există altcineva de la GUE care va vorbi în numele dânsului, nu? Bine, atunci continuăm și dăm cuvântul doamnei McClarking de la ECR. Vă mulțumesc, uh, doamnă președinte. Aș dori să salut propunerea Comisiei de astăzi în ceea ce privește amendamentele pentru directiva privind recunoașterea calificărilor profesionale. Mă bucură să văd că Comisia a ținut cont de numeroasele propuneri și sugestii făcute de Parlament. Cred că este extrem de important să ne concentrăm asupra creșterii mobilității facilitând ocuparea locurilor de muncă pe piața unică. În același timp încercăm să ne asigurăm că există niște filtre uh, pentru acele persoane slab pregătite pentru a ne proteja piața. E unul din avantajele pieței europene. Trebuie să ne asigurăm așadar că creșterea generează mobilitate atunci când analizăm acest lucru, trebuie să evaluăm de asemenea și reglementarea excesivă și să eliminăm acele norme care uh, nu își au locul. Cred că ar trebui să facem acest lucru acum și Comisia, cooperând cu statele membre, ar, ar putea demara acest proces acum. Dacă ratăm această fereastră de posibilitate, această ocazie de a, a pune oamenii în mișcare. Am rezerve în ceea ce privește cardul profesional și cum va funcționa pentru fiecare individ. Cred că aceia care aleg să facă acest lucru vor putea să facă acest lucru în mod voluntar. Uh, aceștia beneficiază de propuneri mult îmbunătățite din partea Comisiei, s-au realizat îmbunătățiri majore de anul trecut. Cred că trebuie să realizăm însă un studiu de impact pentru a analiza o relație cost-beneficiu și fiecare profesie va face acest lucru în cadrul unei scheme voluntare pentru a se asigura că introducerea acestui card va aduce într-adevăr o plus valoare și va fi în folosul lor. Mă bucură să văd că Comisia a ținut cont de acest lucru și că a adoptat uh, soluțiile electronice în ceea ce privește acestul, acest card. în ceea ce privește liniile directoare pentru solicitările de acest card și stabilirea unor taxe, mi se pare un pic prea mult, trebuie să procedăm cu prudență aici, în ceea ce privește sectorul de îngrijiri medicale. Trebuie să punem accentul pe siguranța pacientului. Iată de ce testele lingvistice mi se, pare, mi se par foarte importante. Trebuie însă să scoatem în evidență în text că aceste teste lingvistice sunt limitate la situațiile unde există un risc concret pentru pacient și unde uh, se simte într-adevăr nevoia din partea legislatorilor sau uh, reglementatorilor să facă acest uh, test. Cred că formularea din propunerea actuală e un pic neclară și cred că mai putem uh, elabora aici un pic textul pentru a vedea care e situația cu testul de limbă. Există de asemenea un mecanism de alertă care cred că e foarte important pentru a asigura uh, siguranța pacientului. De asemenea, trebuie să analizăm când se va emite această alertă, cum se va face schimbul de informație. Sunt convinsă că vom mai purta discuții în acest în această comisie eh, referitor la acest subiect, atunci când analizăm cerințele minime, trebuie să le actualizăm. Trebuie însă să ne asigurăm că există un nivel de flexibilitate în deosebire în ceea ce privește medicii și dentiștii. Cred că recent absolvenții vor trebui să, ar trebui să beneficieze de flexibilitate nu vrem ca acei profesioniști care au absolvit deja și care au experiență, ani de experiență în spate, să trebuiască să rămână în cadrul sistemului uh, educativ, ci dorim ca aceștia să intre deja pe piața muncii. Trebuie să abordăm așadar cu flexibilitate chestiunea pregătirii. Ca și raportoarea am rezerve în ceea ce privește actele delegate și recomand comisiei să ia legătura cu toți actorii implicați, îndeosebi când e vorba de cerințe minime de pregătire. Încurajez uh, implicarea Parlamentului aici. S-a ridicat problema actelor parțiale de către uh, raportoare. Uh, nu e un lucru dorit de profesii. Trebuie să procedăm cu prudență, să nu creăm aici un uh, vid legislativ. S-ar putea, într-adevăr, să permită intrarea rapidă pe piață, uh, pe piața muncii, dar uh, ar putea crea o serie de situații neclare. E greu să se monitorizeze ce face ceva, cineva uh, zi de zi. Aștept cu nerăbdare să lucrez cu doamna Vernon și cu ceilalți raportori din umbră. Vom lua legătura cu reprezentanții tuturor profesiilor. Avem mult timp la dispoziție pentru acest proces de consultare, lucruri care subliniază nevoia de a găsi o soluție într-adevăr uh, acceptabilă pentru toată lumea. Mulțumim! Mulțumim! So we go on with other... Uh, Observ că domnul Salvini nu este în sală, așa încât voi da cuvântul celorlalți uh, deputați care s-au înscris. Charles de Moze, Weisgebe, Ebhard și Schwab sunt pe lista mea. Vom uh, le voi da cuvântul în această ordine. Voi vorbi în daneză, doamnă președinte. Vă mulțumesc. Multe dintre observațiile pe care doream să le fac uh, au fost deja făcute de antevorbitorii mei. În uh, esență sunt pentru o mai mare mobilitate pe piața internă a muncii. Este foarte important ca acest lucru să fie mai ușor, ca oamenii să aibă acces mai facil la piața muncii în Europa. Înțeleg multe din îngrijorările uh, ridicate de uh, asociațiile profesionale și de lucrătorii europeni, pentru că este foarte clar că în această perioadă de criză multe persoane sunt îngrijorate că o mobilitate mai uh, accesibilă va face presiune asupra salariilor și va îngreuna situația celor care își caută un loc de muncă în profesia lor. Deci cu mai multă pregătire ajung să aibă salarii mai mici. Noi trebuie să ne asigurăm că nu acestea vor fi urmările acestei directive. Trebuie să ne asigurăm că lucrătorii nu uh, vor fi nevoiți să se teamă de uh, o concurență salarială în care să ducă la scăderea salariilor. Și un alt lucru foarte important este să rezolvăm uh, problema recunoașterii parțiale. E adevărat că există sentința Curții Europene de Justiție care ne impune uh, luarea anumitor măsuri, dar trebuie să ne asigurăm că și în realitate va fi uh, posibil să folosim un sistem de recunoaștere parțială. Odată rezolvată această problemă, cred că uh, cetățenii europeni vor fi mai puțin îngrijorați în privința recunoașterii calificărilor. Desigur, uh, să vă dau exemplul uh, asistenților medicali, infirmierilor. Mulți sunt uh, conștienți de faptul că nu uh, toți infirmierii sau toate asistentele medicale au aceleași calificări în întreaga Europa. Nu trebuie ca acest lucru să fie o problemă. Trebuie să recunoaștem faptul că există diferențe și uh, să încercăm să ne evaluăm reciproc uh, evaluările, uh, um, um, abilitățile fiecăruia. Trebuie să încercăm să evităm să ne îndepărt, să uh, încercăm să nu ne îndepărtăm prea mult de varianta comisiei. Doamna Faeschebe, are cuvântul. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Înainte de toate, aș dori să spun că salut revizuirea acestei directive, deoarece sunt de părere că, într-adevăr, poate contribui la concretizarea mobilității pe piața muncii în Uniunea Europeană, având în vedere provocările cu care ne confruntăm la ora actuală, putem uh, face față prin intermediul acestei mobilități, uh, putem combate lipsa de forță de muncă calificată. Aș dori să Vă spun că sunt raportoarea în uh, Comisia pentru Sănătate. Iată de ce astăzi mă voi limita la acele aspecte care vizează sectorul uh, sănătății. Fără îndoială, siguranța pacienților este foarte importantă. Iată de ce mecanismul de uh, alertă, de avertizare propus de comisie, cât și cunoștințele lingvistice sunt uh, într-adevăr foarte importante. Aș dori să mă alătur colegului Bușoi în ceea ce privește verificarea cunoștințelor lingvistice. Mi se pare foarte important ca acest proces să aibă loc în același timp cu procesul de recunoaștere a calificărilor profesionale pentru a ne asigura că aceste cunoștințe lingvistice sunt suficiente pentru ca persoana să poată lucra într-o altă țară. Îndeosebi în domeniul sănătății este foarte important ca medicul cu care vorbesc să mă înțeleagă într-o mare măsură. Iată de ce mi se pare foarte important uh, acest aspect al cunoștințelor lingvistice. Un alt aspect pe care doresc să-l abordez și care este de deosebit interes pentru mine, abordat deja de doamna Le Grip, și anume minime cerințe de pregătire, deosebit în ceea ce privește um, asistentele și moașele. Uh, Aici, uh, motoul nostru în acest Parlament este Uniți în diversitate. Uh, bineînțeles, avem nevoie de o anumită armonizare, însă această unitate în diversitate ar trebui să țină cont de diversele sisteme educative. Da, o, într-adevăr, o minimă armonizare, însă ar trebui să ne asigurăm că atunci când vine vorba de state membre individuale, și aici nu e, vorba, nu e vorba doar de Germania, că nu le punem piedici. Pre, această propunere prevede ca, uh, niv, a, ca pregătirea minimă pentru asistente medicale și pentru moașe să fie crescută de la 10 la 12 ani, și mai este solicitată o pregătire suplimentară de trei ani. În cererea noastră de rezoluție anul trecut am spus că atunci când e vorba de aceste țări care au un sistem de pregătire profesională, să ținem cont de acești 12 ani de pregătire, prin urmare 12 plus 3, însă acest lucru nu se regăsește în propunere, deoarece, da, premiza de plecare este de 12 ani, Comisia a spus 10 ani de pregătire și o, uh, o pregătire sau o pregătire echivalentă și cei 3 ani de pregătire profesională. Însă nu se înțelege exact la ce anume se referă această pregătire echivalentă. Acest lucru ne generează în continuare mari probleme, deoarece, de exemplu, în Germania e extrem de frecvent ca după 10 ani de pregătire și 3 ani de pregătire profesională cineva să înceapă să lucreze ca uh, asistentă medicală. În Europa ne confruntăm cu lipsă de forță specializată. Avem nevoie de orice tineri care sunt deja dispuși să intre pe piața muncii. Și aici am să spun sincer, din suflet, eu personal nu cred că uh, punctul de plecare trebuie să fie neapărat ca cineva să aibă bacul luat, ci trebuie să aibă pasiunea pentru a realiza această profesie și, în acest sens, pregătirea școlară și bacul nu sunt relevante. Decisiv este ca acea persoană să aibă competențele sociale și disponibilitatea să realizeze aceste activități de îngrijire. Și nu mă refer aici la gestiunea activităților de îngrijire, ci la îngrijirea în sine și cred că academizarea la ora actuală pentru anumite țări, nu doar pentru Germania, sunt problemat, e problematică. Iată de ce, pentru mine este important, dacă am putea găsi o soluție, care să nu se agațe doar de date, de numere. Am ascultat uh, în spusele colegei, colegei Schaldemose Moze că ar trebui să fixăm și conținutul pregătirii. Există o anexă care reglementează acest conținut. Am putea să emitem niște prevederi minime în ceea ce privește această educație școlară. Mai degrabă ar trebui să ne concentrăm asupra calității, după cum vă spuneam, armonizare, da, în sensul unei minime armonizări respectând principiul subsidiarității. În cele din urmă, aș dori să citez din rezoluția noastră, am spus la vremea respectivă că sistemele de educație în statele membre se deosebesc, se, deosebe, se deosebesc în continuare. Iată de ce anii de pregătire școlară diferă în fiecare țară și trebuie să fie uh, luat în considerare acest factor. La vremea respectivă a fost poziția noastră comună în această comisie parlamentară și m-ar bucura dacă am putea ajunge la o soluție comună. Mulțumesc! We are quite busy, so I invite members to be... Nu mai avem foarte mult timp la dispoziție. Vă voi ruga să faceți comentarii mai scurte, dacă se poate, de acum încolo. Pentru că mai avem de discutat uh, încă un subiect după încheierea acestuia. Doamna Gebhardt are cuvântul. Vă mulțumesc. Cred că astăzi uh, abordăm un subiect foarte important, iată de ce nu pot să vă promit că voi fi atât de succintă pe cât doriți. Am să abordez însă niște chestiuni esențiale pe care, uh, care țin de competența mea, având în vedere că am fost raportoare odinioară referitor la acest subiect. Există aceste temeri când vine vorba de asocierea directivei de servicii și directivei de recunoaștere a calificărilor profesionale. Trebuie să împiedicăm această asociere. În directiva pentru servicii e vorba de uh, anumite drepturi care existau acolo într-adevăr. Există un, uh, o concurență care trebuia introdusă între statele membre, lucru care nu are nimic de a face cu recunoașterea profesională, recunoașterea calificărilor profesionale. Uh, doresc să subliniez că aici e vorba de cu totul altceva și nu ar trebui să intrăm în această discuție. Cred că e într-adevăr uh, nevoie să, să mm, reformăm, să renoim această directivă, deoarece există în continuare numeroase obstacole cu care se confruntă acele persoane care doresc să lucreze în Uniunea Europeană, care nu au nimic de a face cu calificările uh, Uh, persoanelor respective, ci cu reflexele naționale, deoarece fiecare stat membru consideră că sistemul uh, său educativ e cel mai bun din lume și celelalte sunt mai proaste și e un instinct pe care dorim să-l depășim. Uh, Aș dori să abordez uh, un aspect care a fost deja ridicat de doamna McClarkin, care a fost raportoare pentru un raport din propria inițiativă și un subiect care a revenit în repetate rânduri. Problema nu reprezintă reglementarea, ci recunoașterea reciprocă a calificărilor reglementarea este necesară pentru a ne asigura de calitatea calificărilor profesionale. Dacă reglementăm totul, atunci am putea ajunge într-adevăr uh, la o situație haotică, o situație dezastroasă. Și nu dorim acest lucru. Aici vă spun nu, de deregularizarea nu este o soluție. Avem nevoie însă de un sistem comun de norme și armonizare. În discuțiile anterioare uh, de aici uh, am reacționat cu scepticism și trebuie să vă spun uh, sincer că între timp scepticismul meu s-a relativizat, deoarece m-am gândit între timp unde sunt cu adevărat problemele și cum putem elimina aceste probleme. E vorba în această revizuire nu doar de uh, angajații din sectorul sănătății, ci și de multe alte domenii. Recent uh, mi s-a atras atenția asupra cazului uh, profesorului de snowboard care nu putea lucra uh, într-o altă țară deoarece acolo existau doar profesori de schi și nu putea să-și exercite activitatea. Dacă nu e profesor de schi, ci profesor de snowboard, de ce să nu poată să facă acest lucru? De ce să nu poată aibă, să aibă acces la profesia pe care dorește să o exercite? Cred că acestea sunt uh, aspectele pe care ar trebui să le, ținem în, să le luăm în considerare. Cred că ar trebui să analizăm cum putem uh, crea uh, un acces pentru a meserii noi. Un al treilea aspect pe care doresc să-l abordez este reprezentat, bineînțeles, de problema asistentelor medicale și a moașelor. În Germania se vorbește foarte mult despre acest subiect. Iată de ce aș dori să apelez la Germania și la eurodeputații germani, deoarece și noi dorim să ca uh, o asistentă medicală uh, Uh, din Germania să se poată realiza profesional într-o altă țară dacă merge într-o altă țară. Și aici trebuie să verificăm într-adevăr dacă calificările profesionale ale asistentelor medicale germane corespund nivelului european și trebuie să discutăm despre acest lucru. Germania are alegerea. Putem spune facem o calificare corespunzătoare cu 12 ani uh, de educație, lucruri care nu înseamnă neapărat BAC, ci pur și simplu uh, școală, pregătire școlară și avem un uh, sistem uh, educativ dual în Germania Sau Germania poate să spună rămânem pur și simplu la sistemul pe care îl avem și atunci uh, rămânem în afara recunoașterii calificării profesionale. Asta este decizia Republicii Federale Germaniei. Noi nu putem crede însă că 25 de state ale Uniunii Europene își vor reduce sistemul uh, de calificare profesională pentru ca Germania să poată coopera. Nu cred că aceasta este calea. Cred că dacă noi în Germania ne confruntăm cu atâtea probleme pentru a le permite oamenilor să își exercite și să-i convingem să lucreze ca asistente medicale sau moași, atunci cred că ține loc și de, ține și de recunoașterea și remunerarea acestor meserii în Germania și cred că trebuie să ne gândim la aceste lucruri. Eu nu pledez pentru BAC, ci pledez pentru un un alt sistem de pregătire, îndeoseb pentru acele meserii atât de importante. Nu trebuie să aruncăm această idee doar pentru că există incertitudini, ci trebuie să lucrăm până când putem defini lucrurile atât de clare, atât de clar încât sistemul uh, educativ dual să se bucure de acceptanță, de recunoaștere în această directivă și dar nu să aruncăm totul pe geam pentru că nu se potrivește 100%. Da, am să mă opresc aici. Cred că acestea erau uh, punctele cele mai importante pe care doream să le abordez. Și cred că putem relua punctele din anexă cu altă ocazie, deoarece nu doresc să mă lungesc prea mult. Ganz kurz, uh, uh, Madame uh, Frühle. Doamna Frühle, vă dau cuvântul, dar vă rog să fiți foarte concisă. Domnul Schwab, altfel doamna Fiule, a, da. Vă mulțumesc. Vreau să iau cuvântul referitor la asistentele medicale și aș dori uh, să rog pe doamna Um, Evelyn Gephardt să discutăm. Nu e vorba de sistem, ci de oameni. Dar într-adevăr putem discuta despre sistemul educativ și să spunem că ar trebui îmbunătățit. Pentru mine este important însă ca tinerele femei să aibă posibilități să-și exercite calificarea profesională. Tinerii pot, de exemplu, în intermediul sistemului dual de calificări profesionale, să-și exercite uh, competențele, iar tinerele nu au această posibilitate Întrebarea este dacă introducem pregătirea preșcolară sau nu. Eu personal nu aș porni, nu aș lua ca punct de plecare o pregătire formală școlară. Mulțumesc, excelent! Poate că nu am înțeles bine atunci, doamnă Gerhardt, părerea dumneavoastră. Domnule Schwab, vă rog, mulțumesc, doamnă președinte, s-a spus deja foarte mult, iată de ce am să fiu succent. Consider că uh, discuția dintre colega, dintre cele două colege poate se lungește un pic prea mult. Ideea este că așteptăm competențe care pot fi confirmate doar de certificate profesionale a fost sarcina Comisiei să formuleze această problemă. Cu siguranță nu este o problemă la care putem găsi un răspuns ușor, însă cred că este important să analizăm îndeaproape acest subiect. Iată de ce uh, acest, consider că pre, această pregătire duală, care nu există în toate statele membre, nu trebuie văzut ca fiind un element neapărat negativ. Acest lucru se regăsește în numeroase aspecte care au fost deja ridicate. Nu doresc să prelungesc discuția referitoare la asistentele medicale. Ar trebui să găsim într-adevăr un sistem compatibil și pentru asistentele medicale din Germania. Cred că putem uh, într-adevăr um, accepta propunerea comisiei. Un aspect important pentru mine este dacă um, dorim într-adevăr să reducem cu un an pregătirea medicilor. Am aici uh, îndoieli o rog pe raportoare să țină cont de această observație pe care o putem uh, relua uh, cu altă ocazie. Un al treilea punct care a fost deja ridicat de colega noastră Constanț Legrip și anume excepția notarilor. Bineînțeles, notarii au o funcție publică și atâta timp cât exercită această funcție publică, trebuie să știm că nu poate fi posibil o armonizare. Pe de altă parte, există o decizie a Curții Europene de Justiție pe care va trebui cu siguranță să o discutăm. Un al patrulea punct și ultimul se referă la certificatul, la cardul european profesional. Cred că aici trebuie să reducem cât se poate de mult birocrația, să se bazeze pe un sistem uh, informatic intern. Acest uh, card profesional va avea eficacitate în acele domenii unde există recunoaștere automatică. În cazul medicilor sau în cazul asistentelor medicale despre care vorbim, această problemă nu ar exista. În ceea ce privește acele profesii care nu sunt recunoscute în mod automat, Există numeroase documente care trebuie înaintate pentru recunoaștere de către statul membru respectiv. Întrebarea asociată este dacă este statul Um, gazdă sau statul din care pleacă persoana respectivă, în care îi revine competența de a recunoaște calificările. Aici o simplificare într-adevăr ar avea sens. Cred că acestea erau punctele importante și ar, am putea să ne orientăm uh, pornind de la cele puncte asupra cărora deja am ajuns la un consens. Mulțumesc. Thank you. <clears throat> and next speaker is from the commission and I beg Următorul vorbitor este din partea comisiei. Vă rog din suflet să nu uh, vorbiți prea mult pentru că mai avem de discutat un subiect în legătură cu consumatorii vulnerabili. Mulțumesc, domnule președinte. Voi încerca să fiu foarte concis. Deja e trecut de ora 6. În primul rând, doresc să vă mulțumesc pentru reacția pozitivă pe care ați avut-o la această propunere. Sunt trei uh, chestiuni uh, pe care trebuie să le discutăm în detaliu și nu ne surprinde acest lucru. Vă voi, uh, voi face câteva comentarii care sper să vă ajute în continuarea discuțiilor. În primul rând, în legătură cu cardul profesional. Salutăm susținerea pe care am primit-o, ne dăm seama că există chestiuni mai delicate. Vrem să subliniem două chestiuni importante. Se vorbește mult despre termenele limită. Ehm, dar ideea mea personală ar fi să ne întrebăm când ar fi primul car profesional uh, uh, emis ar fi încă sub auspiciile acestei uh, case a Parlamentului sau nu? Pentru că acest lucru ar, cred că ar putea uh, fi un lucru important uh, în momentul în care se vor purta discuțiile la un moment dat. Când va fi emis primul card uh, european? Nu vorbim despre uh, calendare, ci doar vreau să pun această întrebare. Când va fi emis primul card? În legătură cu uh, analiza uh, raportului cost-beneficiu. Uh, există și problema taxelor uh, impuse acestui card profesional. Mie mi se pare că ar fi foarte complicat să introducem câteva taxe. Următoarea chestiune uh, legată de susținerea pentru articolul 49a, um, cadrele comune de pregătire, trebuie să găsim o um, soluție nouă pentru că nu ne putem întoarce la directivele sectoriale. Articolul 49b, testele uh, comune um, care să probeze abilitățile. Aceasta cred că este o soluție mai simplă. Următorul uh, punct, articolul 59, numărul de profesii reglementate, de reglementarea sau reglementarea, vreau să vă atrag atenția asupra două chestiuni. În primul rând, la începutul lunii februarie, Comisia a publicat un studiu extern care a uh, prezentat o economică legală, juridică și economică a mai multe uh, activități și profesii. E foarte interesant, a fost publicat la începutul lunii februarie, nu vă dau mai multe detalii, dar cred că este relevant pentru discuțiile de azi. În al doilea rând, cred că știți din presă că nu doar Consiliul European, ci și președintele Barroso au primit recent o scrisoare din partea mai multor șefi de state în legătură cu uh, creșterea și uh, Trebuie să se facă ceva. Noi examinăm în continuare această adresă care ne-a fost transmisă pentru a lua o decizie în acest sens. În legătură cu abilitățile lingvistice, ce contează pentru noi? Ce este important? Bineînțeles, trebuie să existe o stăpânire a um, unei limbi străine sau a limbilor străine um, relevante pentru, uh, într-o anumită măsură, pentru o anumită profesie. Dar uh, trebuie să se decidă dacă angajatorul sau autoritatea competentă um, evaluează abilitățile lingvistice. Dacă o fac ambele părți, atunci standardele vor fi diferite și există, va exista un conflict. Deci cred că trebuie găsit o soluție și sunt convins că o vom face, vom găsi împreună cu Parlamentul. Am urmărit cu atenție dezbaterile privind um, asistentele medicale din Germania și notarii. Noi avem în privința notarilor opt sentințe ale Curții Europene de Justiție, în care se spune că trebuie să se renunțe la cerințele naționale. Sistemul, sistemul um, um, impune, practic, trimiterea acestei probleme înapoi la instituțiile europene. Deci, cred că trebuie să găsim o soluție pentru că altfel vom avea iarăși litigii. Cred că notarii uh, văd uh, această chestiune ca o ocazie de a se apropia mai mult de piața unică. Nu intenționăm să revoluționăm sistemul, dar cred că trebuie să facem ceva în acest sens. Mulțumesc pentru atenție, am încercat să fiu concis. Mulțumesc foarte mult, nu doresc să intru în detalii uh, practice în legătură cu această directivă dar uh, subliniez faptul că audierea va avea loc la sfârșitul uh, lunii aprilie, pe 25 aprilie mai precis, vă rog să participați. Trecem la ultimul punct de pe ordinea de zi. Ne rămâne puțin timp la dispoziție pentru uh, discutarea strategiei de consolidare a drepturilor consumatorilor vulnerabili. Doamna Maria Irigoyen Perez are cuvântul. Vă rog. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Le mulțumesc colegilor mei uh, pentru că au rămas alături de noi în această oră târzie a serii. Dezbaterea anterioară a fost uh, evident foarte aprinsă și în acest context doresc să vă atrag atenția asupra importanței situației drepturilor uh, consumatorilor vulnerabili, pentru că fără ei, fără consumatori nu ar exista piață unică. Anul acesta sărbătorim 20 de ani de la crearea pieței unice, motorul creșterii europene. Și um, acest lucru îl sărbătorim și în cadrul strategiei Europa 2020. Uniunea Europeană a creat un cadru de protecție a consumatorilor, dar piața unică s-a dezvoltat mai repede decât acest cadru. Încrederea în piața unică se va baza însă pe încrederea consumatorilor. De aceea trebuie să facem progrese în domeniul protecției consumatorului. Pentru că ei, la un moment dat, pot deveni vulnerabili. Acest lucru este relevant în domeniul uh, achizițiilor uh, online, în telecomunicații, transport și servicii financiare. Vedem tot mai multe plângeri care sunt uh, depuse în legătură cu condițiile de vânzare, prețurile, și acest lucru afectează în mod special consumatorii vulnerabili, care trebuie să fie protejați mai mult de autorități. Până acum, uh, legislația europeană a abordat această problemă de la caz la caz. S-a concentrat uh, pe uh, o singură, un singur capitol al vulnerabilității la un anumit moment. Nu cred că este nevoie să redefinim consumatorul vulnerabil, pentru că există deja o definiție și uh, dacă încercăm să facem o definiție nouă, ea riscă să fie uh, inflexibilă și să impună anumite caracteristici pe care trebuie să le aibă consumatorul pentru a fi considerat vulnerabil. La ora actuală avem instrumente la nivel european, acestea se uh, concentrează pe câte un singur uh, fapt, un singur caz de vulnerabilitate. Acest lucru uh, a fost luat în calcul în 2005 prin directiva uh, sarcinii, uh, practicilor um, comerciale neloiale. Noi am încercat să definim impactul acestor practici asupra consumatorilor care nu pot uh, lua o decizie informată. În legătură cu siguranța, cu uh, sănătatea, aceste aspecte nu au fost deloc luate în considerare. Însă drepturile consumatorilor nu sunt limitate la o singură situație la un moment dat sau la uh, un singur factor. Uh, Directiva stabilește că consumatorii au dreptul de a se retrage din tranzacție și subliniază acest lucru și de asemenea spune că informațiile trebuie să fie transmise consumatorului în mod clar și uh, pe înțelesul său. În uh, programul uh, Comisiei 2014-2020 pentru consumatori se a încercat să consolideze drepturile consumatorilor și să consolideze drepturile um, acestora de a uh, recurge la căi de atac. Propunerea Comisiei este una foarte ambițioasă și uh, include chestiunile care privesc consumatorii vulnerabili. De exemplu, situația specifică a consumatorilor în vârstă, chestiuni legate de incluziunea socială, uh, pentru că ei, trebuie, să ei devin um, actori um, autonomi pe piață. Parlamentul intenționează să instruiască consumatorul, dar acest lucru nu ar proteja consumatorul. Simpla informare nu îi protejează, în special pe aceia care sunt vulnerabili, deoarece consumatorii vulnerabili sunt vulnerabili tocmai pentru că nu sunt suficient de uh, hotărâți, nu și apără drepturile. E vorba de copii sau de oameni în vârstă care nu înțeleg întotdeauna informațiile care le sunt transmise. E vorba de persoane care sunt excluse din societate adesea. E vorba de persoane care nu um, au primit, uh, nu sunt suficient de bine pregătiți, nu au fost suficient educați. În privința tranzacțiilor transfrontaliere și online, cred că trebuie să consolidăm drepturile consumatorilor vulnerabili. Comisia și statele membre trebuie să ia măsurile necesare prin legislație pentru a garanta uh, protecția consumatorilor vulnerabili dincolo de simpla furnizare a informațiilor, în special pentru acele categorii cu risc mai mare. În uh, sectorul financiar, se pare că instrumentele de care dispunem și-au dovedit insuficiența, în special în cazul persoanelor în vârstă. Industria, în industria alimentară trebuie să îi protejăm pe uh, consumatorii mai vulnerabili, pe cei în vârstă și pe copii, trebuie să îi protejăm față de uh, reclamele, de publicitatea care este făcută um, alimentelor nesănătoase, uh, prea grase, Trebuie să-i ajutăm să-și îmbunătățească obiceiurile alimentare. Nu se aplică în mod suficient uh, legislația în cazul în care um, tranzacțiile uh, sunt, serviciile cumpărate sunt livrate cu întârziere, în special în cazul um, liniilor aeriene low cost. Acest lucru are implicații serioase, în special asupra persoanelor cu handicap. În plus, studiile recente au arătat că anumiți consumatori plătesc pentru uh, uh servicii de trei mai mult decât alții, pentru că um, um, uh, anumite taxe, anumite uh, prețuri nu sunt corecte. Trebuie să se revină acest lucru. Rețelele sociale uh, prezintă și ele problema publicității uh, orientate către un consumator pe baza profilului acestuia. Este din ce în ce uh, mai uh, greu să, să se identifice prețul um, corect, iar um, accesul la uh, justiție este destul de dificil pentru uh, anumite categorii de consumatori um, vulnerabili, fie pentru că acești consumatori nu cunosc instrumentele care există, fie pentru că ele sunt uh, greu de accesat. Vă atrag atenția asupra vulnerabilității cetățenilor în vârstă, seniorilor, în special în contextul digitalizării, pieței pentru că există standarde de uh, siguranță și securitate și acestea ar trebui să ia în calcul nu doar folosirea uh, concretă, ci și uh, folosirea um, ci și destinația avută în vedere a unui anumit produs. Aceste strategii trebuie să fie incluse în, uh, în agenda pentru consumatori și în uh, programul pentru consumatori 2014-2020. În încheiere vreau să subliniez că această sarcină nu le revine doar autorităților, ci și uh, companiilor și furnizorilor, care trebuie să faciliteze o relație contractuală mai transparentă Consumatorii trebuie și ei uh, să se apere singuri, însă de multe ori ei nu sunt uh, suficient de autoriți în acest sens. Trebuie totuși să evităm uh, introducerea a două straturi de protecție separate. Nu trebuie să luăm măsuri specifice pentru protecția anumitor consumatori în detrimentul altor categorii de consumatori. Încrederea și uh, siguranța sunt esențiale pentru cre- asigurarea creșterii pe piața internă și doar astfel putem uh, garanta o piață internă mai dinamică mai și mai competitivă. Amendamentele trebuie depuse până pe 8 martie și pe 24 aprilie vom avea o discuție pe marginea amendamentelor. Pe 8 mai vom discuta amendamentele de compromis și pe 30 mai vom vota raportul în comisie. În iunie se va vota raportul în plenară. Mulțumesc! Mulțumesc. Domnul, doamna Doria să are cuvântul. Ia, fiind dacă Vă mulțumesc, doamna președinte. Există întotdeauna îndoieli, având în vedere ora înaintată. Deocamdată am eu plăcerea de a vorbi, deoarece reprezint uh, colegul meu care este raportor din umbră și pe care doresc să-l ajut să uh, își conceapă această inițiativă cât mai uh, util. Aș dori să-i uh, mulțumesc raportoare pentru munca dânsei. Acest raport în ceea ce privește elaborarea unei strategii pentru consolidarea drepturilor consumatorilor vulnerabili s-a bucurat de o majoritate la nivelul tuturor grupurilor politice. Trebuie însă să recunosc că problemele de bază nu au fost rezolvate. Și în numele colegului Juvan trebuie să vă spun că dânsul are părerea că întrebarea de bază și anume protejarea consumatorului vulnerabil dincolo de consumator trebuie definit Din uh, punctul de vedere al colegului Juvan, am putea să ne gândim că fiecare consumator de-a lungul vieții sale poate deveni vulnerabil uh, la un moment dat și ar avea nevoie de protecție în consecință, întrebarea ar fi atunci ce reguli speciale am putea concepe care ar permite astfel ca un consumator să poată fi protejat. În 2011 s-a realizat un studiu care a ajuns la concluzia că nu e vorba doar de insuficiența lămuririlor existente, ci și incapacitatea de a înțelege explicațiile furnizate. Cred că acest lucru ar duce raportul într-o direcție pe care dumneavoastră, colegă Perez, poate nu o doriți. Mi se pare că raportul în anumite aspecte este un pic unilateral când se vorbește la punctul 5 și 9 că directiva pentru consumatori nu prevede o uh, considerare consumatorilor vulnerabili în afară de considerentul 11 și uh, 4. Aș dori să vă spun că nu ar trebui să existe niște căsuțe pe care să le bifăm pur și simplu interdicția din directiva pentru consumatori, că nu mai trebuie prelevate niște costuri suplimentare în ceea ce privește tranzacțiile bancare, îndeoseb când vine vorba de uh, retragerea unor bunuri, dacă ne punem de acord că problema e, de fapt, că mulți consumatori nu înțeleg aceste informații. Chiar dacă informațiile sunt date, atunci ne putem înțelege Însă atunci problema nu este care ar fi măsurile corespunzătoare pentru a rezolva această problemă. Eu uh, cred că vom uh, purta discuții extrem de interesante și propunerea dumneavoastră de raport vine uh, să completeze aceste discuții. Bineînțeles, trebuie să uh, facem câteva mici modificări. Uh, în ceea ce privește punctul 15, dumneavoastră spuneți că o digitalizare crescută are ca victime uh, consumatorii în vârstă care nu pot profita de prețurile reduse oferite pe internet. Am putea discuta într-adevăr dacă în anumite Uh, țări, generațiile mai în vârstă nici măcar nu folosesc internetul. În acest sens există o serie de inițiative și de stimulente. În Germania cred că acest lucru este nu este adevărat, deoarece odată cu introducerea iPad-urilor, uh, oamenii pot folosi mult mai ușor um, acest produs. Liberalizarea a dus cu sine o reducere a prețurilor. Eu însă aș corespund, nu aș uh, fi de acord dacă competiția este într-adevăr organizată în mod echitabil, face ca alegerea și prețurile disponibile pentru consumatori să fie mai bune. Sunt convins însă că putem purta discuții, dezbateri interesante în continuare referitor la acest subiect și aș dori să vă mulțumesc pentru atenție. Um, mulțumesc, doamna Tunen. Mulțumesc din nou, o să vorbesc în daneză. Please, quite quickly. Vă rog foarte rapid, spune doamna președinte, pentru că nu mai avem timp. Mulțumesc uh, raportorului pentru activitatea excelentă și cred că este o abordare foarte interesantă, să spunem, că nu doar anumite grupuri sau anumiți oameni sunt uh, vulnerabili, ci că sunt situații în care oamenii pot deveni vulnerabili și anumite sectoare uh, pot deveni uh, vulnerabile. Sigur, copiii întotdeauna sunt vulnerabili în ce privește publicitatea, dar uh, acest lucru necesită o protecție suplimentară și mai severă, mai ales atunci când este vorba de publicitate sau de uh, vânzările uh, care țintesc copiii. În general vorbind, cred că este o abordare interesantă. Examinăm uh, situații în care mulți dintre noi putem fi sau putem deveni vulnerabili. Știu când mergem la bancă sau când avem de-a face cu sistemul financiar și uneori ea, și eu îmi spun că e foarte dificil să îmi dau seama dacă trebuie să accept sau nu o anumită propunere în calitate de consumator. Și cred că este excelentă observația care s-a făcut și anume că adesea complexitatea produselor sau situațiilor uh, face foarte dificil să alegi. De altfel, uh, am constatat în practică că este dificil să vedem uh, care este un consumator mediu și care este un consumator vulnerabil. Deci trebuie ținut cont de situații de viață reală. Este așadar important să avem o legislație sectorială. Cred că este o idee interesantă. Avem nevoie de o strategie generală a Uniunii Europene pentru a întări uh, consumatorii vulnerabili din punct de vedere al informației. Trebuie să interzicem anumite, interzicem anumite lucruri de exemplu, să interzicem ca uh, copiii să fie supuși un anumit tip de publicitate, să interzicem accesul la produse cum ar fi alcoolul sau țigările. Ultimul lucru pe care vreau să-l spun, pentru că nu mai avem foarte mult timp, într-o manieră generală, va trebui să facem amendamente și eu sunt extrem de preocupată de influența pe care o suportă, de exemplu, copiii mei uh, din partea anumitor produse care pot fi periculoase sau toxice, cum este alcoolul, de exemplu. Uh, și mi se pare că avem o, o politică prea liberală în materie de alcool și asta nu mi se pare un lucru bun. O altă chestiune legată de internet, uh, ni s-a vorbit de uh, iPad uh, copiii surfează pe internet și se trezesc părinții cu o factură foarte mare, pentru că copiii se apucă să cumpere jocuri online, pe iPad, de exemplu, foarte ușor. Trebuie examinată această chestiune și mă bucur că vom putea colabora la cooperarea acestui text. Mulțumesc, domnul Schmidt, foarte rapid. Da, mulțumesc. Eu sunt un liberal, așadar comentariile mele vor veni din această perspectivă. Îmi place libertatea de a alege. Și cred că Oamenii uh, pot face decizii foarte dure individual, dar vreau să vă mulțumesc pentru acest raport. Cred că este un subiect interesant și, cum a spus domnul Schwab, vom avea discuții interesante. Dar aș vrea să spun că protecția consumatorilor este evident vitală. Însă vorbim de protecția consumatorilor în general. Toți suntem vulnerabili în anumite situații. Eu am investit în Bank of Ireland uh, acum câteva luni și n-am, vorbit, n-am pierdut decât 80% din investiții. Sunt și eu un consumator vulnerabil? Da, poate că am fost, poate că am fost un idiot, spune vorbitorul. Dar oricum am, am vrut să mă angajez, a fost ca un angajament moral față de Irlanda. Acum, lăsând gluma la o parte, sigur, ar trebui să avem anumite protecții, doamna. Asta este sigur. Și eu sunt uh, pentru protecție cât mai înaltă a consumatorului și cred că țara mea a fost în avangarda protecției consumatorilor de mulți ani de zile. Dar ar trebui să avem grijă să spunem totuși că indivizii au și responsabilitățile lor, există responsabilitatea individuală. Dacă eliminăm responsabilitatea individuală, asta ar fi o problemă punctul meu de vedere. Așadar, am dubii în legătură cu unele dintre propunerile noastre, dar vom vedea. Și în ce privește copiii, pot fi de acord cu colega mea daneză. Uh, copiii sunt vulnerabili, au nevoie de anumită protecție, dar deja au anumite protecții, ce obțin în țara mea. Însă, de asemenea, spun că eu, în calitate de tată, am și eu unele responsabilități în legătură cu ce face fiul meu pe internet. Deci ar trebui să înțelegem și acest lucru. Și ultimul meu comentariu în legătură cu persoanele în vârstă. Eu devin din ce în ce mai în vârstă, devin o persoană din ce în ce mai în vârstă și uh, cred că totuși pot să fac anumite alegeri. Am un socru care are 92 de ani. Este el vulnerabil? Nu văd asta mi se pare că se descurcă destul de bine și face transferuri bancare pe internet. Sigur că are nevoie de un oarecare ajutor, dar cel puțin în țara mea noi am avut discuția asta că persoanele în vârstă sunt uh, uh, reduse la un statut de non-cetățeni și e, se critică foarte sever această tendință. Deci ar trebui să avem mare grijă și în această zonă. Dar vă mulțumesc că va fi o discuție foarte interesantă. Știți că eu sunt liberal și o să fac amendamente în această direcție. Vă mulțumesc. Doamna președinte, mulțumesc și ultimul vorbitor uh, are. Nu avem foarte mult timp. Interpreții deja au rămas. Uh, da, o să voi fi cât mai succint cu putință. În primul rând, mulțumesc, Maria. Este un raport excelent, înțeleg complet uh, intențiile propunerilor uh, făcute și cred că avem nevoie să definim lucrurile foarte bine. Uh, dacă vorbim de vulnerabilitate, toți, atunci toți suntem vulnerabili din punct de vedere al acestei comisii IMCO. Suntem vulnerabili online, mai ales dacă nu avem foarte multă experiență. Deci cred că trebuie să definim termenii cu mare grijă și aș vrea să subliniez acest lucru. Cred că este o inițiativă foarte uh, importantă, așadar uh, aș vrea să vă fac, Maria, două propuneri directe. În primul rând, Spania este singura țară care a respins noua directivă privind drepturile consumatorului și vreau să mă ajut să schimb atitudinea guvernului spaniol. Ajutați-mă să conving guvernul spaniol că trebuie să schimbăm acest lucru. Și în al doilea rând, dacă mă ajutați cu asta, atunci o să uh, te ajut și eu la această propunere excelentă. Mulțumesc pentru răbdare, mulțumesc interpreților. Vreau să spun doar că termenul pentru amendamente este săptămâna viitoare joia viitoare, la ora 12. Așadar, faceți eh, tot ce puteți și vă mulțumesc pentru această dezbatere interesantă. You wanted to wind up. Uh, 30 seconds.